Madam Prime Minister. Bună ziua, doamnelor și domnilor, doamnă prim-ministru, stimați colegi, excelențele voastre, domnule vicepreședinte Timmermans, membrii Parlamentului European, dragi oaspeți. Este o plăcere să vă întâmpinăm aici în această dimineață sub auspiciile președinției României la Consiliul Uniunii Europene pentru a trece de la politici la acțiuni și fapte pentru a proteja comunitatea evreiască din Europa. Permiteți-mi să spun câte ceva în limba română, acum la uh, început. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimată doamnă prim-ministru, bună dimineața distinșilor dumneavoastră colegi, dragi invitați, Mă bucur să vă pot întâmpina astăzi sub auspiciile președinției românești a Consiliului Uniunii Europene, pentru a face împreună pași importanți către asigurarea unei vieți evreiești sigure și demne în Uniunea Europeană. We are gathered here today thanks to a Romanian ne găsim aici mulțumită președinției uh, Consiliului European, care și-a inclus printre priorități consolidarea valorilor noastre comune europene. Lupta împotriva antisemitismului este, într-adevăr, mai mult decât o simplă politică. Este pur și simplu o bază a uh, valorilor europene pe care s-a clădit Europa pe 6 decembrie, Consiliul UE uh, a de adoptat o declarație unanimă a celor 28 de state membre pentru a lupta împotriva antisemitismului. Un document cuprinzător cu foarte multe recomandări. Am avut ocazia unică de a însufleți, practic acest document uh, pentru a înțelege ce ne așteaptă și pentru a vedea ce pot face statele membre, ce trebuie să facă pentru ca această declarație să fie tradusă în fapte. Însă, înainte de a continua, aș dori să mă prezint. Mă numesc Alina Brigma și sunt președinta aleasă a uh, Uniunii Studenților Evrești din, Evrei din România. Uh, și reprezentăm uh, asociațiile de studenți evrei din toată Europa în numele a peste 160.000 de uh, evrei. Mulți dintre ei, tineri evrei, mulți dintre ei prezenți astăzi în sală. Mai mult decât atât, așa cum ați auzit, uh, sunt cetățean român, mândră să fiu cetățean român și uh, sunt din generația școlii evreiești din București și îl întâmpin pe Tova Benucerbis, care uh, pe care l-am întâlnit că am avut uh, și când aveam șase ani uh, și mulțumită căruia sunt astăzi aici. Atunci uh, și de atunci încolo, identitatea mea evreiască mi-a dus numai lucruri bune în viață, un simț al apartenenței, foarte mulți prieteni, ocazii de a uh, învăța, tabere de vară și multă curiozitate din partea prietenilor mei neevrei, care nu știau ce înseamnă să fie evreu. Însă lucrurile s-au complicat la un moment dat și despre aceste complicații am venit aici ca să vă vorbesc astăzi. În orice caz, astăzi voi avea două roluri în acest eveniment. Pe de o parte, voi încerca să animez, să facilitez această zi atât de încărcată și importantă, dar pe de altă parte, și mai mult decât atât, aș dori să profit de aceste câteva minute de introducere ca reprezentant al tineretului practic 10% din populația evrească a Europei și având această ocazie unică de a mă adresa dumneavoastră aici și acum, îmi pun întrebarea ce mesaj vreau să transmit acum și aici dumneavoastră. Student, uh, Asociația Europeană a Studenților Evrei este mai mult decât orice o comunitate de valori, o comunitate care, așa cum se spune, nu se teme de întrebări dificile și nu cere soluții facile. Ca uh, și studenți evrei ne opunem revizionismului istoric, de asemenea, uh, noi suntem uh, împotriva teoriilor conspirații și antisemitice. Ne opunem de asemenea partidelor de extremă dreaptă și ca studenți evrei mai luptăm împotriva antisionismului care este întruchipat într-o serie de personaje politice. Astăzi ne opunem împotriva negării Holocaustului sau trivializării acestuia. De asemenea, dorim mai multă educație, mai multă protecție uh, și așa mai departe. Și aș face o paranteză mulțumind acum uh, Comisiei Europene care a preluat propunerea noastră de a uh, comanda un sondaj european centrat pe tineri care va arăta care este pentru prima dată care ar fi percepția tinerilor evrei astăzi în Europa. Noi, ca studenți evrei, facem toate aceste lucruri, dar ne bazăm mereu pe două valori principale. Valoarea, uh, datoria noastră este de a ne asigura că avem o viață evreiască puternică în Europa și o identitate evreiască puternică manifestată în Europa, iar că această identitate pozitivă merge mână în mână și nu poate să coexiste fără o societate în ansamblu ei mai bună. Respectul tratului de, statului de drept pentru procesele democratice, pentru promovarea minorităților, musulmani, roma, LGBT, imigranți, femei, persoane cu dizabilități și toți cei care se confruntă cu o viață uh, grea pentru că au mai multe identități în același timp, respectarea drepturilor omului și o credință puternică în uh, proiectul european ca un proiect uh, de pace pe care uh, îl are Europa și l-a avut dintotdeauna și în discuția noastră, exact asta vom avea de auzit. Este un eveniment extraordinar care ne ajută să mergem mai departe pentru a ne asigura că avem o viață evrească demnă în Europa și că ne asigurăm că respectăm declarațiile Consiliului în acest sens. Mă bucur că avem și um, um, din partea ERA o definiție a antisemitismului în timpul președinției române și de asemenea îl comemorăm pe Mihnea Constantinescu, ambasadorul nostru curajos, care și-a dedicat viața luptei împotriva antisemitismului și mulțumesc încă o dată președinției române pentru această inițiativă. Cu aceasta vă rog să o ascultați în deschidere pe prima noastră oaspete de vază și de acolo să pornim cu discuția de dimineață. Avem, de fapt, foarte mulți oaspeți de vază. În primul rând, doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, domnul Franz Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene, domnul Ronald Lauder, președintele Congresului Evreiesc Mondial, Israela Kalenova, care este CEO la Congresul Evreiesc, apoi uh, domnul David Harris de la Congresul American Evresc, apoi domnul Ayachi de la Mdeibrit Internațional și domnul Isaac Herzog, director președinte executiv al Agenției Evreiești pentru Israel, apoi și domnul Hans Becker, membru al Parlamentului European și președinte al grupului de lucru împotriva antisemitismului. Cu acestea aș dori să o invit pe doamna prim-ministru să ne facă o primă introducere. Vă mulțumesc, doamna prim-ministru. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, onorat auditoriu! Permiteți-mi, vă rog, să încep prin a reaminti cuvintele unui mare om născut pe meleaguri românești, Elie Wiesel, care spunea cu ocazia decernării premiului Nobel că atunci când viețile omenești sunt în pericol, când demnitatea umană este amenințată, granițele naționale devin irelevante. Aș dori ca spusele acestui mesager pentru omenire să ne călăuzească în demersul nostru de astăzi. Conferința internațională pe care am plăcerea de a o deschide astăzi reprezintă un eveniment deosebit de important al președinției române a Consiliului Uniunii Europene, fiind o ilustrare, ilustrare directă a priorităților noastre. Una dintre acestea, Europa valorilor comune, urmărește combaterea eficientă a rasismului, intoleranței, xenofobiei, populismului, antisemitismului și descurajarea discursului bazat pe ură. În contextul european curent, marcat de creșterea îngrijorătoare a fenomenelor de intoleranță, acest eveniment își propune să promoveze o dezbatere de substanță între membrii ai comunităților evreiești din europa și din statele unite reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor europene precum și reprezentanți naționali. doamnelor și domnilor românia a exercitat în perioada martie două mii șaisprezece martie două mii șaptesprezece președinția alianței internaționale pentru memoria holocaustului decizia de a prelua președinția acestei organizații a reflectat angajamentul puternic al româniei față de asumarea propriului trecut al onorării memoriei victimelor holocaustului și de implicare în acțiunea la nivel internațional împotriva manifestărilor antisemite extremiste și xenofobe. de altfel asumându-și recomandările Comisiei Elie Wiesel, România și-a propus să contribuie la consolidarea educației în domeniul Holocaustului, la păstrarea memoriei publice a suferinței evreilor, precum și a genocidului romilor, în așa fel încât lecțiile trecutului să devină fundamente pentru pace și stabilitate. Una dintre realizările importante ale președinției române a Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului este adoptarea definiției de lucru a antisemitismului. La aceasta a contribuit major și diplomația românească prin implicarea regretatului ambasador Mihnea Constantinescu fost președinte al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, în memoria căruia este organizat și acest eveniment. Folosesc acest prilej să vă anunț că sunt în, de, în curs demersurile ca Institutul Diplomatic Român să-i poarte numele. Ecourile adoptării definiției la nivel internațional au fost la rândul lor semnificative – parlamentul european a adoptat în luna iunie două mii șaptesprezece o rezoluție privind combaterea antisemitismului pe care am semnat o și eu în calitate de europarlamentar în numele grupului social democrat în care se făcea apel la statele membre ale uniunii europene pentru adoptarea definiției în plan intern românia a marcat astfel un important pas în combaterea antisemitismului la nivel european și mondial. demersurile țării noastre sunt în concordanță cu elaborarea de către comisia europeană a unui cod de conduită pentru combaterea discursului online de incitare la ură și adoptarea declarației consiliului privind lupta împotriva antisemitismului și elaborarea unei abordări comune de securitate pentru a proteja mai bine comunitățile și organizațiile evreiești. Cu toate acestea, în ciuda tuturor acestor instrumente și inițiative existente, după cum constată și sondajul recent publicat de Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, antisemitismul constituie o problemă în creștere în societățile europene. consider că promovarea unui schimb de opinii consultarea permanentă a comunităților evreiești precum și implicarea acestora în măsurile avute în vedere pentru combaterea antisemitismului sunt absolut necesare. evenimente precum cel de azi sunt importante în direcția îndeplinirii obiectivului de a combate discriminarea și discursurile extremiste și de a ne asigura că tragedii precum cea a holocaustului nu vor fi repetate. Stimați prieteni, astăzi România a devenit un model regional în combaterea antisemitismului și xenofobiei și totodată un model în ceea ce privește educația și măsurile pentru păstrarea memoriei holocaustului. mulți dintre cei prezenți în sală sunt prieteni ai româniei care ne au fost alături în acest parcurs extraordinar de recuperare a memoriei de înțelegere a semenilor noștri. le mulțumesc încă o dată și sper să i avem aproape și în viitor. de aceea vă adresez invitația de a ne revedea în prima parte a lunii martie la un eveniment organizat de această dată la bucurești în cadrul căruia vom avea ocazia de a discuta în special despre păstrarea memoriei holocaustului. vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi la acest eveniment și urez succes lucrărilor conferinței. Mulțumim, doamna prim-ministru. Thank you, Madam Prime Minister. Mulțumim foarte mult, doamnă prim-ministru. Acum aș dori să dau cuvântul domnului vicepreședinte Timmermans. Thank you very much and, and good morning. Mulțumesc foarte mult și bună dimineața tuturora. Mă simt extrem de onorat să mă aflu aici împreună cu dumneavoastră și aș dori să împărtășesc uh, câteva gânduri Acum câteva săptămâni numai, mă găseam la Auschwitz, Auschwitz-Birkenau și am parcurs distanța aceea în ianuarie, pe frig, de pe peronul unei oameni din, erau uh, descărcați până la locul în care un uh, doctor SS urma să le spună dacă urma să moară imediat sau să mai trăiască un pic. Și am parcurs acest drum pe care oamenii care urmau să fie gazați mergeau și ajungeau la capătul acelui drum unde se găseau camerele de gazare și care mai există și astăzi. Nici o carte și nici un film și nicio poveste spusă, nicio istorisire nu poate să reproducă sentimentul pe care îl ai uh, și pe care îl uh, ți se revelează în momentul în care înțelegi că mii de uh, femei, copii și bărbați din Europa au mers pe acel drum, inocenți, care n-aveau nicio vină în afara aceea faptului de a fi evrei. Au mers pe acel drum și mulți dintre ei acolo și-au găsit și moartea. Și apoi, după aceea, am avut ocazia să vorbesc cu foarte mulți uh, studenți din Italia și Polonia, peste o mie, și am discutat aceste subiecte și am simțit că pentru tineri acest lucru este atât de greu de imaginat, inimaginabil, încât pare ceva care nu s-a întâmplat niciodată. Și cred că este datoria noastră comună de a ne asigura că nimeni nu uită vreodată cele întâmplate, pentru că orice a făcut vreodată cineva, un om, o va putea face și în viitor omenirea. Și atunci cred că trebuie să ne punem această întrebare. Cum este posibil? Cum este posibil ca oamenilor să nu se respecte niciun fel de drept din cauza identităților? Și să fie chiar exterminați ca niște simpli dăunători. Cum se poate ca într-o societate europeană sofisticată să se ajungă la așa ceva, pentru că așa s-a întâmplat atunci în Germania. Și apoi trebuie să ne întrebăm și cum a început totul. Nu a început cu violențe și cu crime, a început cu mici, uh, mici expresii ale urii, șușotite. Și de câte ori s-a întâmplat asta, umanitatea părea să nu mai aparțină acestor uh, prieteni evrei. Hitler n-a avut nevoie decât de câțiva ani la putere pentru a decreta prin legile de la Nuremberg că evrei nu mai aveau niciun drept civic și nici proprietăți. I-a trebuit doar 5 ani de la venirea la putere până la noaptea de cristal, momentul în care a început și a înțeles că a reușit să uh, uh, îi dezumanizeze, practic, pe evrei și să le spună germanilor că evreii erau niște amenințări, una, amenințări la adresa omenirii. Și insist pe aceste lucruri, deoarece antisemitismul, această, această tentație întunecată și persistentă nu este înlăturată, nu a murit, ci își revine și crește în momentul în care ura este un instrument politic, în momentul în care identitatea devine un instrument politic și se însuflățește în momentul în care uh, se dă vina uh, pentru diverse probleme ale oamenilor. Este practic o boală europeană de când lumea și e datoria noastră comună de a lupta împotriva ei. Am vorbit despre Nuremberg mai devreme din cauza celor decrete și acum mă gândesc la Nuremberg în 1945 și la procesele de la Nuremberg. Acum câțiva ani s-a publicat o carte minunată pe care v-aș recomanda-o dacă aveți timp să o citiți. Se numește East-West Street și este scris de Philip Sands, un avocat pentru drepturile omului extraordinar. El a încercat să meargă pe firul genealogic al familiilor și uh, astfel a ajuns până la Lemberg și și-a dat seama că vine sau provine dintr-o familie strălucită de avocați și juriști din Nuremberg, care trebuiau să rămână în Nuremberg, dar au plecat pentru că la un moment dat nu mai puteau rămâne acolo, s-au dus în alte părți și Rafael Lemkin și Hersch Schlauterbach, acești uh, doi uh, străluciți gânditori, sunt uh, precursorii unei gândiri în domeniul drepturilor omului în ce privește genocidul și în ce privește definiția crimelor împotriva umanității, care nu pot să nu fie folosite astăzi din comitetul internațional limbajul nostru. Este de neconceput să nu mai folosim acest vocabular. Și Prum este, are dreptate când spune că integrarea europeană s-a născut din cenușa de la Buchenwald, pentru că, iată de ce avem integrarea europeană, pentru ca aceste tentații ale întunericului să fie uh, ținută deoparte și să nu ne mai domine. Iată de ce legile, dreptul sunt esențiale, ca și respectarea drepturilor, drepturilor umane, iar antisemitismul este un virus care ne ucide. Și lupta împotriva antisemitismului este singura șansă de a fi sănătoși în continuare. Și domnul Becker probabil va menționa astăzi uh, și aș face o propunere concretă și mă angajez să vin cu propuneri concrete și care să fie transpuse în fapte în Europa, pentru că acesta este, aceasta este o comunitate mică, dar uh, foarte importantă în Europa. Astăzi, nu-mi imaginez Europa astăzi fără comunitatea evreiască care se simte bine, sigură, înfloritoare în Europa astăzi. Uh, și în ultimii ani mi-am dat seama că uh, există două tipuri de antisemitism tradițional și unul mai nou, antisionism și această combinație, acest cocktail duce la frica pe care o resimte comunitatea evrească astăzi în Europa și la ceea ce mulți spun că trebuie să facă și anume să plece din Europa. La asta se gândesc unii pentru că le teamă de viitorul în Europa și asta ar trebui să însemne rușine pe care să o resimtă europenii uh, în fața acestei perspective. Să ne asigurăm că asta nu se va întâmpla, deoarece așa cum spunea profesorul Lipstadt, pe care probabil îl știți, care a ajuns la tribunal, a fost târâtă în fața justiției pentru că ea a fost numită uh, negaționistă a Holocaustului și, de fapt, a câștigat procesul respectiv uh, foarte bine, dar ce a spus în acel moment profesorul Lipstadt? A spus, nu luptați împotriva antisemitismului pentru că este o amenințare la adresa com- comunității evreiești și nu pentru că vreți să fiți drăguți față de evrei. Luptați împotriva lui pentru că este o amenințare uh, directă la adresa democrației și a avut dreptate. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Timmermans. Mulțumim, domnule Timmermans, și mulțumim pentru aceste observații pe care le faceți întotdeauna atât de importante. Uh, ajutorul dumneavoastră contează foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Heinz Becker, președintele grupului de lucru privind antisemitismul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă prim-ministru, domnule vicepreședinte al Parlamentului European, domnule președinte al Congresului Um, european evreiesc, domnule președinte al Comitetului um, Evreiesc American, domnilor miniștri, stimați domni ambasadori, Vreau să-i salut acum și pe toți colegii din Parlamentul European care ni s-au alăturat astăzi. Îmi cer scuze că am ajuns mai târziu, am participat la o emisiune TV și înregistrările au durat puțin mai mult decât ne așteptam, dar iată că am venit. În calitate de președinte al grupului de lucru al Parlamentului European privind antisemitismul, ă, mă simt onorat să fac parte dintr-o conferință atât de importantă organizată de președinția europeană a Consiliului, pentru că ea se concentrează clar asupra asupra luptei împotriva antisemitismului. Și sunt mândru de faptul că țara din care provin, care are o responsabilitate istorică foarte importantă în toate discuțiile care vor avea loc astăzi și care a deținut președinția înaintea dumneavoastră, a numit antisemitismul prioritate în agenda sa, rezultatul fiind declarația Consiliului uh, cu privire la antisemitism, care a fost adoptată recent cu unanimitate de toate statele membre și care va rămâne ca um, document cheie și document de orientare uh, în lupta împotriva acestui virus care este antisemitismul în Europa. Mă bucur să văd că uh, Rumenia a preluat această prioritate și acum se organizează această conferință în cadrul căreia, printre altele, principalele organizații evreiești internaționale vor prezenta un plan de acțiune nou și detaliat pentru combaterea antisemitismului în Europa, pus la punct pentru instituțiile europene și pentru statele membre și care conține sugestii concrete de punere în aplicare, care vizează sprijinirea și protejarea comunităților evreiești din statele membre și lupta împotriva amenințărilor antisemite la toate nivelurile politice. Acest mare pas care se face astăzi se referă clar la definiția IRA, IHRA, a antisemitismului. Această definiție reprezenta deja de la început um, temelia acestei declarații adoptate de Consiliu pe 1 iunie 2017. Atunci a fost votată cu trei sferturi, cu o majoritate de trei sferturi din membri în Parlament. Și conform acestei rezoluții, toate statele membre avea obligația de a pune în aplicare această definiție provenită de la IHRA și de a instala coordonatori naționali antisemitism și includea și un fel de pachet politic pentru toate guvernele care avea ca scop să se lanseze mult mai multe eforturi pe partea educațională, mult mai multe măsuri uh, și prin care se dorea ca poliția, instanțele, forțele judiciare să reușească să urmărească în justiție antisemitismul și antizionismul mult mai bine. Astăzi știm că datorită marilor eforturi ale doamnei Caterina von Schnurberg, coordonatorul um, pe antisemitism din partea Comisiei Europene, Comisia a luat deja acest pas, punând în aplicare definiția IHRA și sper că activitatea dumneavoastră excepțională, Caterina, va continua și după alegerile europene în noua legislatură. Am înțeles că ghitajul la nivelul european este eficace, motiv pentru care trebuie să sperăm cu toții că va continua rolul dumneavoastră de conducător și chiar se va extinde. Aș vrea să profi, profit de această oportunitate de prezența dumneavoastră aici a unor politicieni, diplomați, factori de decizie pentru a vă cere să luați măsuri concrete de acum. Dacă statul dumneavoastră, dacă țara dumneavoastră nu a făcut încă uh, acest lucru, cereți uh, guvernelor dumneavoastră să pună în aplicare definiția IHRA. Trebuie să cerem uh, adoptarea și utilizarea acestei definiții, lucru care este crucial pentru a asigura comunitățile evreiești că suntem de partea lor. Guvernele celor 28 de state membre ale UE sunt responsabile pentru a-și pune în aplicare propriile decizii cu privire la această declarație cât mai rapid și nu avem timp de pierdut. Noul raport FRA de la Agenția, Fundamentală de, Agenția pentru Drepturi Fundamentale um, arată că un mare număr de evrei din Europa trăiesc cu frică. Și această situație trebuie să se încheie. Trebuie. Domnul președinte Juncker a spus că Uniunea noastră s-a construit în din cenușa Holocaustului, deci o prioritate generală a Uniunii Europene trebuie să fie păstrarea memoriei Holocaustului și educația în acest sens. Acest lucru înseamnă că, dat fiind că urmează negocierea CFM pentru bugetul european, trebuie să avem un buget semnificativ în acest sens. Vreau să spun acum și ceva concret și anume antisemitismul există în partea radicală a dreptei politice, uh, se extinde în rândul musulmanilor din Europa, dar apare și în stânga politică. Acest lucru mi se pare absolut inacceptabil, această situație și îmi doresc ca noi toți și mai ales colegii mei din Parlamentul European să convingem uh, ceilalți, uh, pe toți ceilalți care nu respectă această regulă de exemplu, doamna Gomez și doamna Bonfae. Doamna Gomez a criticat-o pe doamna Knobloch în plenară, când doamna Knobloch a explicat, a, a vorbit despre ă, comportamentul antisemit al domnului ă, Corbyn, liderul opoziției din partea Partidului Laburist din Marea Britanie. În același timp, doamna Bonfe a spus că definiția IHRA este disputată, controversată și a pus-o sub semnul întrebării. Deci vă rog să fim uniți. Haideți să-i convingem pe cei din Parlamentul European pentru ca să nu mai apară probleme în acest sens. Deci, practic, să ne asumăm răspunderea în Parlamentul European. Parlamentul și-a asumat deja o răspundere, a tradus această definiție foarte importantă a IHR în toate limbile europene și acum Parlamentul începe să pregătească această broșură cu toate traducerile și ea uh, va fi gata până la alegerile europene din mai. cu scopul de a se sprijini toate guvernele pentru ca să-și facă treaba în capitală. pur și, simplu, și pur și simplu trebuie să punem în aplicare planul de acțiune pe care îl prezintă organizațiile internaționale evreiești. Mărturisesc că, dată fiind imaginea amenințătoare a antisemitismului care este în ascensiune în Europa, văd totuși că există și motive de speranță pentru că se iau din ce în ce mai multe măsuri în această direcție. Ajutați-ne așadar să transformăm această speranță în realitate în beneficiul evreilor din toate generațiile din Europa. Vă mulțumesc! Mr. Becker, thank you for your remarks and also for your perseverance and Domnule Becker, mulțumim foarte mult pentru observații, pentru perseverență și pentru hotărârea pe care o aveți și mulțumim și că ați intrat deja pe niște recomandări punctuale. Acum aș vrea să uh, îi dau cuvântul domnului Ronald Lauder, președintelui uh, Congresului Mondial al Evreilor, și îl rog să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnului ministru, domnule comisar Timmermans, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru prezență, pentru a discuta un subiect care, din păcate, ne e prea bine cunoscut pe acest continent, antisemitismul în Europa, ura de veacuri a poporului evreiesc. Dar vreau să încep cu ceva care s-ar putea să vă surprindă. Nu e vorba doar de evrei aici. E vorba despre Europa, despre creștini, musulmani. E vorba despre toată lumea prezentă aici acum. Și mai important, este vorba despre viitorul Europei, despre viitorul vostru într-o vreme în care extremismul amenință grav civilizațiile și tulburările la nivel uh, mondial se manifestă împotriva a, um, a persecuta pe evrei e periculos uh, nu numai pentru ei, ci pentru întreaga Europa. Fiindcă și de stânga și de dreapta există zbucium și mișcări mari ale populației în lumea întreagă, iar în momentul în care populațiile în lume circulă, asta înseamnă că conflictul este cu atât mai exacerbat și cu atât mai rău. E chiar o dovadă de sinucidere. Creștinii și evreii au, uh, și-au împletit istoria de sute de ani, de mii de ani și uh, ura este un drum cu sens unic. Știm asta întotdeauna și s-a manifestat ciclic. Europenii care abia, îi suportau pe evrei, apoi a ajuns până la o cruzime de neînchipuit. Cruceadele, uh, inchizițiile, pogroamele și uh, apoi asasinatele îngrozitoare. Iar acum asistăm la o retrezire a acestei uri ancestrale. E oare încă un ciclu? Europa i-a dat o pauză Uh, dat o pauză evreilor după război, fiindcă lumea era îngrozită de ce a văzut de, de oameni aceia scheletici, de ce s-a întâmplat la uh, Auschwitz și așa mai departe. Cred că sunt motive importante pentru care trebuie să tragem învățăminte de pe urma trecutului, fiindcă există o legătură directă cu antisemitismul recrudescent la care asistăm acum. În primul rând vreau să vă spun un lucru foarte clar. Eu nu cred că moartea a șase milioane de evrei în cel de-al doilea război mondial a fost uh, doar vina germanilor. Holocaustul a fost un eveniment european. Fiecare țari de pe continentul european aproape, cu câteva excepții. Ea a ajutat pe germani să îi uh, uh, adune pe cetățenii uh, evrei sau pur și simplu s-au făcut că nu văd, ce, ceea ce e la fel de periculos. Eli Wiesel mi-a spus odată că opusul dragostei nu e ura, ci e indiferența. În anii 30, Europa și restul lumii au dat dovadă de indiferență. Indiferență față de ura crescândă împotriva evreilor, iar această indiferență le-a dat apă la moare naziștilor și i-a făcut și mai motivați. Iar acum asistăm la aceeași indiferență. Și astăzi, încă o dată, este acceptabil la nivel politic ca unii candidați să prezinte o platformă anti-Israel sau antisemită. Și asta vine de la partide politice și de stânga și de dreapta. Și ce este de speriat este că aproape că nu există lideri politici la ora actuală care să li se opună. Ca în anii 30. Sunt prea puțini lideri politici care deschid gura să spună ceva. Și mai mult chiar, sunt convins că nimeni din această uh, sală, că nimeni nu este antisemit. Și, nim- uh, și toată lumea consideră că Israelul are dreptul de a exista. Dar cu toții ați uh, ascultat, ați auzit uh, comentarii antisemite, poate pe holuri, la birouri sau uh, altundeva. Și poate că le-ați lăsat să treacă fără să spuneți nimic. Pentru mine asta înseamnă indiferența care dă apă la moara antisemitismului. Și toți cei din această sală, de origine evrească sau nu, sunt li- sunteți lideri, trebuie să dați dovadă de un exemplu, să fiți un exemplu, dar este o lipsă de spirit de conducere în cele mai importante organizații ale lumii. ONU a devenit epicentrul anti israelismului Anul trecut, adunarea generală a ONU a adoptat 27 de rezoluții care condamnau țări. Una împotriva Coreei de Nord, care amenință lumea cu arme nucleare. Una împotriva Siria, unde, care își omoară proprii uh, oameni una potriva Iranului, cel mai mare exportator de terorism din lume, una potriva Rusiei, Myanmarului și uh, SUA împotriva Cubei și toate celelalte. Deci 21 de rezoluții, 21 de rezoluții au fost împotriva Israelului, singurul stat evreiesc din lume, o democrație înfloritoare într-o vecinătate de dictaturi. Și să nu-mi spuneți ce mi s-a spus adesea. Nu sunt antisemit sunt numai anti-Israel. Cine credeți că trăiește în Israel? Cine trăiește acolo? Trăiesc eschimoși acolo? De ce se întâmplă asta? Fiecare guvern reprezentat în Uniunea Europeană nu face nimic când au loc aceste condamnări necinstite la uh, ONU. Fie că votează pentru, fie că se abține. Și ce înrăutățește lucrurile este că toate țările din Uniunea Europeană știu că o mare parte a acestor rezoluții sunt greșite. Și pur și simplu este o bătaie de joc față de această organizație care a început cu o misiune nobilă. Din păcate, acest gol, acest vid de leadership nu se manifestă doar la ONU, ci în întreaga Europa. Anul trecut, neonaziștii au protestat uh, deschis în Germania, um, uh, insultând uh, evrei, înjurând evrei, atacând restaurante evreiești. Și poliția a stat cu mâinile în sân. Nu a făcut nimic. Așa cum s-a întâmplat și în noaptea de cristal. Chiar dacă era ilegal. Poliția nu a făcut nimic, fiindcă li s-a spus, nu li s-a spus ce să facă. Nu i s-au dat ordine. Este o chestiune dificilă neonazi, nu e o chestiune dificilă, neonaziștilor nu ar trebui să li se permită să protesteze uh, nicăieri, și mai, cu atât mai puțin în uh, Germania. Și uh, ar trebui să fie arestați. Acum, în Suedia, un uh, fost primar care face uh, declarații antisemite. Și uh, ce s-a făcut acolo? Din partea autorităților suedeze, nimic. Dacă credeți că sunt cazuri izolate, greșiți protestele din Franța a vestelor uh, galbene au, au devenit dintr-o dată nu antiguvernamentale, ci anti evrești în Polonia. Un uh, om care lupta împotriva discursului de alurii pe internet, care era președintele unui grup uh, de, un, de tineret anti-evresc, <laughs> nu putea să găsească Polonia pe nimeni altceva în Ungaria. Un partid politic Uh, care ridică statuia lui Horti, un faimos antisemit al țării. Și guvernul nu face nimic și nu spune nimic. În Bulgaria, una dintre puținele țări care s-a opus uh, Germaniei naziste, nepredându-le uh, cetățenii evreiești, acum va avea un loc, un loc, un protest anual pentru Lukov, un neonazist. Și uh, protestul va avea loc, acest marș va avea loc uh, curând naziștii mărșăluiesc în 2019. Asta se întâmplă. Și astăzi crește o furie în Europa care um, uh, motivează partidele de dreapta. Um, uh, oamenii, um, uh, da, au motive pentru că nu văd un viitor luminos pentru uh, copiilor, uh, ci doar politici care nu funcționează și uh, atunci, până la urmă, se întorc către partidele extremiste de dreapta. Și aceștia îi învinuiesc pe, uh, pe evrei, iar cele de extrema stângă, Israelul. Iar Congresul Mondial al uh, Evreilor va cere, uh, va cere să se facă un angajament că dacă cineva candidează pe o platformă antievreiască, ar trebui să fie respins imediat să-și, să-și facă propriul lor partid antisemit, să fie izolați. Haideți să nu închidem ochii și să ne prefacem că nu se întâmplă asta. Evreii reprezintă uh, mai puțin de un sfert de 1% din populația europeană. Dar 40% din uh, actele violente din Europa din 2018 au fost uh, uh, săvârșite împotriva evreilor. Deci zero 0,25% din populație și 40% din acțiunile violente împotriva lor. Ce facem cu această recrudescență a antisemitismului în 2018? Trebuie să, să nu păstrăm tăcerea, să dăm doar de lider și de curaj, să nu dăm doar de indiferență și să fim curajoși și să, la, nivelul, la nivel mondial, să spunem, nu vom accepta aceste minciuni. Un lider curajos va spune, nu vom mai lua parte la așa ceva. Un lider curajos va ar spune, uh, antisemitismul nu ar trebui să mai fie permis în Europa niciodată. Prin zilele cele mai întunecate din cel al doilea război mondial, un lider a avut curajul să-l înfrunte pe Hitler, Winston Churchill, care nu a renunțat și și-a dus țara și a făcut ca țara să lupte împotriva acestui rău. Iar acum, Winston Churchill este definiția leadership-ului, curajului și este tragic acum faptul că Jeremy Corbyn, un antisemit mândru de el, poate să ajungă într-o funcție de conducere al Partidului Laborist din Marea Britanie și ideea că cineva ca, precum Corbyn poate să stea în același scaun în care a stat odată Winston Churchill mă dezgustă. În Europa există o moștenire a curajului care trebuie întotdeauna amintită. Liderii politici din toate partidele europene ar trebui să aibă curajul pe care l-a avut Churchill, curajul lui Dietrich Bernhofer, curajul danezilor și al bulgarilor și albanezilor, care l-au înfruntat pe Hitler în cel de-al doilea război mondial și nu au predat cetățenii evrei. Eh, evrei. Aceștia sunt oameni pe care ni amintim. Aceștia sunt oameni care merită să fie puși pe pedestal. Aceștia sunt oamenii pe care ni dorim. Cum putem să preîntâmpinăm atacuri împotriva evreilor și altor grupuri minoritare? Trebuie să învățăm pe copiii noștri ce s-a întâmplat în trecut. 64% din tinerii europeni la ora actuală nu știu nimic despre Holocaust și nu eh, știu numele niciunui lagăr de concentrare. Eu am început o, o, o acțiune numită uh, Moștenirea Auschwitz și pe 27 ianuarie vreau ca, fiecare, ca în fiecare sală de clasă să vorbească despre Holocaust și să fie asta introdusă în programă. O, două ore în care să se discute despre Holocaust. Asta ar face o mare diferență. Să afle toți elevii și studenții ce s-a întâmplat la Holocaust și să fie dezgustați așa cum au fost oamenii dezgustați acum peste 70 de ani. Trebuie să, să dăm un exemplu, să arătăm copiilor noștri că dăm dovadă de curaj în fața acestei uri, fiindcă uh, copiii sunt viitorul și ei învață de la noi. Nu trebuie să dăm niciodată dovadă de indiferență. Acesta este un moment de cotitură. Acum, Uniunea Europeană, Europa are de făcut o alegere și dumneavoastră la fel. Ni s-a vorbit despre asta astăzi și mă bucur că pot să mă aflu aici să vorbesc despre asta. Trebuie să le spunem oamenilor. Evrei nu sunt dușmanii voștri, n-am fost niciodată dușmanii nimănui. Citim aceeași Biblie, credem în cele 10 porunci, Etica iudeo-creștină este la baza întregii civilizații și ne-a făcut mai buni, oameni mai buni, ne-a, ne-a dat uh, legi pe care să le respectăm. Și ne-a dat încredere și în speranță când am avut nevoie de aceasta. Ne-a dat un, sen- un sentiment de forță. Trebuie să uh, fim împreună. Toate religiile, inclusiv musulmanii, în civilizația noastră iudeo-creștină. Dacă vrem să supraviețuim, evrei au fost întotdeauna canarul din mină. Canarul e primul care uh, poate să miroasă gazul și moare. Și atunci se știe că e o scurgere de gaze. În momentul în care mișcările politice îi vizează pe evrei, toată lumea trebuie să se teamă. Până, până la urmă, toată lumea e în primejdie. Când au început naziștii, în 33, și, când au, și până când au fost uh, înfrânți 60 de uh, milioane de oameni, 6 milioane de oameni au fost uh, uciși și întregul continent distrus. 60 de milioane, îmi cer scuze. Antisemitismul, până la urmă, distruge totul. Trebuie să avem o linie de apărare împotriva acestui rău. Și vreau să vă spun, trebuie să lucrăm împreună avem o alegere pe care putem să o facem. Asta este alegerea noastră. Trebuie să putem lucra împreună împotriva antisemitismului, să fim împreună pentru ca Europa să redevină încă o dată centrul progresului uman. Trebuie să fim uniți pentru copiii noștri, pentru viitorul Europei și trebuie să facem acest lucru pentru întreaga lume. Dumnezeu să, să vă binecuvânteze, vă mulțumesc! Thank you very much, Miss. Mulțumesc foarte mult, domnule Lauder. Cred că avem o mică schimbare în program și domnul uh, Herzog va veni sau va fi prezent doar printr-o transmisie live. Uh, și deci continuăm programul astfel. Don Sheila, I'm here in Tel Aviv. Mulțumesc foarte mult, doamnă prim-ministru. Sunt aici la Tel Aviv o conferință extraordinară, aceea a dumneavoastră. Îi mulțumesc ambasadorului Lauder pentru un discurs extraordinar care spune lucrurilor pe nume, ce se petrece astăzi în Europa și nu trebuie să repet lucrurile, mai ales din cauza timpului. Eu sunt președintele Agenției Evreiești pentru Israel cea mai mare agenție de acest gen din un uh, lume care reunește foarte mult, uh, mulți oameni din diaspora evreiască și locuim sau suntem într-un moment în care ar trebui să domnească libertatea, uh, egalitatea și conectarea tuturor oamenilor dar, de fapt, în loc de asta, vedem uh, partea sumbră a naturii umane, cel mai mic numitor comun, care uh, înflorește într-o atmosferă și într-un spirit extrem de periculoase. E vorba de ură în primul rând, uh, venind uh, din extremele spectrului politic, de la extrema stângă la extrema dreaptă, în Europa și în alte părți ale lumii se combina asta cu anumite uh, discursuri ale urii mm, islamiste și musulmane, care pătrund în Europa și în alte țări sau dinspre alte țări în combinație cu ura față de Israel, uh, și împreună se găsesc în acest creuzet al uh, rețelelor de socializare uh, care îi reunesc uh, pe oameni din diverse generații. Și s-a spus aici că Europa este în prima linie a acestor fenomene din pricina evenimentelor și numărului de atacuri care se petrec, așa cum le-a menționat ambasadorul Lauder și alți uh, stimați vorbitori, uh, de astăzi. Deci aceasta este marea provocare a epocii contemporane. Doamnă prim-ministru Dăncilă, vă laud pentru că ați pus pe agenda de lucru prioritar acest subiect ca și președinție a Uniunii Europene. Este un subiect foarte important pentru că nu vizează numai evrei, începe cu evrei și se răspândește peste tot. Aș mai adăuga două lucruri. În primul rând, așa cum a spus uh, moderatora noastră, Alina Brickman, uh, ea reprezintă studenții evrei, uh, Asociația Studenților Evrei din Europa și vreau să vă spun că m-am întâlnit cu evrei cu studenți evrei, pentru că agenția noastră trimite mesageri peste tot în campusurile din lume și acești mesageri se confruntă cu situațiile de antisemitism și de ură față de Israel în campusurile studențești din lume și studenții evrei, da, suferă foarte mult și vreau să îndemn Uniunea Europeană și guvernele să fie foarte atenți la soarta studenților evrei care ei suferă tot timpul și se simt marginalizați, condamnați, arătați cu degetul Um, marginalizați uh, și social și în campusurile universitare. Asta este una. Și al doilea subiect legat de primul, educația. Educația înseamnă că odată ce te-ai confruntat cu definiția antisemitismului și cerem guvernelor din Europa să se alăture acestei declarații și să adere la această definiție. După aceea, însă, e nevoie de acțiuni care înseamnă, în primul rând, nu numai acțiuni de tip punitiv, dar mult mai mult decât atât acțiuni și măsuri de educație, cu accent pe tineri, pe tineri europeni, mulți dintre care habar nu au ce înseamnă Holocaustul sau ce înseamnă antisemitismul ca atare. Este o provocare pe care guvernele și statele pot să o pună în aplicare prin intermediul sistemelor de educație, astfel încât tinerii să poată să fie uh, formați în anii în care asta se petrece cel mai firesc la școală, în anii tinereții, astfel încât astfel de manifestări ale antisemitismului să se știe că nu sunt permise și asta în combinație cu uh, măsuri de tip uh, legal, juridic, uh, deci educația să vină și să poată să preîntâmpine aceste derive atât de periculoase. Vă urez mult succes de liberările dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, Mr. Herzog. Mulțumim, domnule Herzog, și din moment ce încă mai sunteți în legătură cu noi, mulțumesc foarte mult că ați vorbit concret despre problemele tinerilor. Acum îmi face plăcere să-i dau cuvântul doamnei Raia Kalenova, vicepreședinte executiv și CEO al Congresului Evreiesc European. Mulțumesc, Alina. Doamnă prim-ministru Dăncilă, domnul vicepreședinte, domnule vicepreședinte Timmermans, domnule Becker, președinte al grupului de lucru din Parlament cu privire la antisemitism. Stimaților Ronald, David, Dan, mulțumim că ați venit de peste ocean pentru a ne spune cât de hotărâți sunteți să sprijiniți uh, comunitatea evreiască din Europa. Este o mare onoare și apreciez foarte mult că am șansa de a vorbi aici în prezența dumneavoastră. Vreau să mulțumesc foarte mult și Caterinei von Schnurbein ca o apărătoare pasionată a evreilor care duce această luptă uh, cu tot curajul și toată sinceritatea și cu toată convingerea. Stimați lideri, reprezentanți și dragi prieteni, din păcate, nu este o noutate pentru mine să iau cuvântul într-o conferință internațională care se referă la lupta împotriva antisemitismului în Europa. Există voința politică, se vede. Și acest lucru se vede din um, această, organizarea acestei conferințe și din participarea la ea. Dar dacă ar fi să ne întrebăm unde se văd schimbările concrete în mai bine, răspunsul va fi că comunitățile văd că uh, moscheele și casele membrilor comunității uh, nu sunt în uh, siguranță, că dacă porți o chipa în public, ești, o, ești amenințat și se aud din nou pe străzi insultele care au fost aruncate împotriva bunicilor comunităților de azi. Și se aud aceste insulte uneori și în presă și chiar în parlamente. Se mediatizează discursul antisemitic în prezent și um, el pornește și din partea politică stângă și din partea dreaptă. Uh, în mediul online, dacă te identifici ca evreu, practic inviți să fii hărțuit și insultat. Deci cum putem să trecem de la voință politică și intenții bune la măsuri practice? Sau, după cum spune președintele nostru, Moshe Kanter, a venit momentul să trecem de la analiză la sinteză. După cum știți, cel de-al doilea studiu FRA cu privire la percepția antisemitismului, publicat acum două luni, a confirmat uh, anxietatea și pesimismul pe care le simt comunitățile noastre când se gândesc la viitor. Faptul că aproape 30% din evrei din Europa s-au gândit să plece din Europa din cauza antisemitismului este un mare argument. Dacă și o, o mică parte din acest număr părăsește Europa în fiecare an, rezultatul pentru comunitățile noastre va fi declinul demografic irreversibil. La 75 de ani după Holocaust, Europa nu își poate permite să stea cu mâinile în sân în situația în care există amenințarea ca uh, comunitățile evreiești să dispară de pe continent. O altă statistică crucială ne arată că, în ciuda eforturilor guvernelor și acțiunilor concrete împotriva antisemitismului, în, nici una din cel, în niciunul din cele 12 state membre care au participat la studiu, comunitățile evreiești nu consideră că eforturile uh, duc la schimbări suficiente guvernele ar trebui să ia măsuri mai multe. De aceea, declarația guvernului din 6 decembrie 2018 este o reacție necesară pentru a le asigura pe comunitățile evreiești că au un viitor în Europa și mai ales reprezintă o bază fundamentală pentru a se obține rezultate tangibile pentru comunitățile evreiești. Practic, astfel continuă un proces care a început cu rezoluția Parlamentului European cu privire la combaterea antisemitismului din 2017 și care a fost inițiată de uh, membrii grupului de lucru privind antisemitismul cu care noi colaborăm strâns. Această declarație reprezintă o un mare reușită. Îi mulțumesc uh, cancelarului Kurz și mulțumesc tuturor celor care au făcut a, uh, aceast, o prioritate din acest uh, subiect. Și mai ales vreau să mulțumesc doamnei Dăncilă și președinției române pentru că au uh, hotărât să continue acest proces care ne arată că toată lumea este de acord că este vorba despre o prioritate de top. Noi, cei de la Congresul Euro- Evreiesc European, reprezentăm comunități evreiești din întreaga Europa și întotdeauna vom lupta pentru interesele acestora. Pentru ca declarația să se ridice la nivelul așteptărilor, guvernele trebuie să coopereze strâns cu comunitățile evreiești, trebuie să înțeleagă care sunt prioritățile și nevoile acestora și trebuie să uh, um, coopereze pentru a atinge rezultate tangibile. De aceea, Congresul Evreiesc European împreună cu alte organizații internaționale a pus la punct un plan de acțiune cu recomandări practice care sperăm că va fi un far care va ghida uh, toate părțile implicate în lupta împotriva uh, antisemitismului. Și mulțumesc lui Heinz că a vorbit deja despre acest document. În plus, ne bucurăm foarte mult de recentul anunț al domnului comisar Euro, Iurova, care a spus că vrea să organizeze un grup de lucru cu privire la punerea în aplicare a declarației. Și aici vreau să vă spun că sprijinim și Congresul European al Evreilor și toate comunitățile evreiești uh, acest grup de lucru care se va înființa. Haideți să ne asigurăm că această șansă unică nu se pierde. Haideți să pune mână de la mână pentru a asigura uh, un trai în siguranță evreilor și pentru a uh, asigura proiectul european. Vă mulțumesc! Thank you very much, Ms. Kalenova, for your... Mulțumesc foarte mult, doamnă Kalenova, pentru observații și mai ales pentru toată activitatea dumneavoastră. Am marea plăcere acum de a îl prezenta pe domnul David Harris, CEO al uh, Comitetului uh, Evreiesc American. Vă rog. Dimineața to the Prime Minister of Romania. Good morning. Bună ziua, um, doamnă prim-ministru și bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc mult pentru organizarea acestui eveniment. Vin aici în fața dumneavoastră ca un mare admirator al Uniunii Europene. Mulți ani am uh, crezut că Uniunea Europeană este procesul de pace cel mai ambițios uh, și cel mai bun din istoria recentă și mă bucur că Alcide de Gaspari se uită la noi, iată, unul dintre părinții fondatori ai proiectului european și uh, sunt aici în fața dumneavoastră ca uh, soț al unui cetățean uh, european și ca tată a trei cetățeni europeni deci, da, am traversat Atlanticul pentru a fi eh, cu voi în această dimineață, dar familia mea este aici și eh, nu dorește să părăsească Europa. Am venit în această dimineață, înaintea dumneavoastră, ca mm, copil eh, al doi supraviețuitori ai Holocaustului. Amândoi respinși de Europa, tatăl meu din Germania și apoi Austria, Franța victima uh, a naziștilor și a colaboratorilor Vichy, mama mea din Franța, <clears throat> care a petrecut 17 luni bătând la ușa fiecărui consulat în sud, din sudul Franței, implorând o viză, să primească viză pentru ea, pentru fratele ei și pentru părinții ei. Și a fost respinsă de fiecare, fiecare consulat. Sau i s-a spus să se întoarcă peste câteva luni sau i s-a spus uh, să dea mii de dolari mită, până când, într-un mod miraculos, au traversat Pirinei, nu știu cum, și mama mea care a murit în octombrie mi-a spus, cu puțin înainte de a muri, timp înainte de a muri, se întoarce, nu-i așa? Acest slogan, moarte evreilor, se întoarce, nu-i așa? Viața mea se termină. Am trăit mult mai mult decât mi-aș fi încăpit că o să se întâmple în Franța ocupată. Dar cum rămâne cu strănepoții mei? Ce îi așteaptă pe ei? Știu unde duce acest slogan, moartea evreilor. Și vin în fața dumneavoastră în această dimineață ca o Cassandra actuală, personajul, mitologia uh, greacă, care este pedepsit pentru că um, a, a stricat um, um, pentru că a supărat un uh, zeu, să spună adevărul, dar să nu fie niciodată crezut. Și uh, cum uh, se știe prea bine că din 2000-2001, în spiritul prieteniei cu Uniunea Europeană, într-un spirit al transatlanticismului și al scopului comun, am început să mergem la Paris și la Bruxelles și la, în alte, alte capitale europene pentru a trage semnalul de alarmă, pentru a avertiza. Se întorc demonii. Se întorc și ni s-a spus de uh, premierul de, de pardon, uh, uh, ministrul de externe de atunci, mi s-a spus, nu e vorba de antisemitism, e vorba de conflictul israelo-palestinian. să, se, se importă acest conflict uh, în Franța, așa ne-a spus el atunci. Și apoi, fostul președinte uh, Jacques Chirac, care a recunoscut crimele de la Vichy ca crime franceze, dar în același timp ne-a spus la uh, Palatul Elysee, nu odată, ne-a spus, prieteni, vă asigur că nu există antisemitism în Franța. Îmi cunosc țara mai bine decât voi. Și deci ne-am, ne-am tot întors. Și a, a mai uh, durat mulți ani. A durat prea mulți ani. Înainte ca oamenii să înceapă să se trezească. Dar s-au trezit și iată, această conferință arată acest lucru. Și uh, uh, Hans Becker și Franz Timmermans uh, au și, uh, și doamna Iurova cu activitatea ei arată acest lucru. Și a lui Catrin Van Storban și angajamentul a două președinții a Consiliului Austria și președinția română acum. Toate acestea sunt dovezi că Europa se trezește într-adevăr. Dar e cam târziu. E prea târziu. Și ce am învățat între timp, ce am aflat între timp, este că nu există răspunsuri ușoare. Nu există soluții rapide. Aceste răspunsuri și soluții rapide, primul, primul răspuns rapid a fost negarea. N-a funcționat. Negarea nu a înlăturat problema. Al doilea răspuns, și iată s-a manifestat din nou astăzi, educația. Da, suntem cu toții pentru educație și știm că este crucială. Dar ce fel de educație? Când începi să deconstruiești, ce înseamnă educația? Citiți cartea Barbarei Lefebvre, teritoriile pierdute ale Republicii Franceze. Aceasta este traducerea. Citiți titlului. Citiți cu ce provocări se confruntă profesorii uh, profesori în suburbiile uh, franceze și în alte părți ale Europa, când încearcă să predea despre Shoah, despre Holocaust, citiți care sunt reacțiile uh, studenților și elevilor. Ce e Holocaustul? Iar studiile, pardon, sondajele recente arată acest lucru. Ce este Holocaustul? Ce a fost Auschwitz? Dar și mai mult, în multe din aceste școli, populația de imigranți rezistă în mod activ, spunând nu a existat șoaul, e o invenție a, Israel, la, a evreilor care vor să justifice crearea statului Israel. Vreți să știți ce înseamnă șoa? Uitați-vă la uh, ce se întâmplă în Palestina. Unii, din, uh, unii, unii profesori poate nu știu ce să răspundă, alții poate sunt de acord, alții poate sunt intimidați. Și să haideți să ne amintim că educația în sine, nu e baghetă magică. Al Ferguson ne amintește că peste 50% dintre eh, cei care au condus aceste grupuri Einsatz din cel al doilea război erau doctoranzi. Obținuseră doctorat de la Heidelberg, de la alte universități de prestigiu. Și asta nu i-a împiedicat să, să coboare până în groapa adâncă a, depravit, a, a um, spiritului de depravare și să comită o crimă care nu putea fi numită așa cum spunea Churchill. Până Raphael Lamkin uh, a combinat aceste două cuvinte uh, din greacă și din latină pentru a cu, crea cuvântul genocid. Și apoi, s-a, spus că este o problemă care afectează integrația și migrația și um, uh, a doua generație va înțelege valorile europene într-un fel sau altul. Unii au făcut-o, alții nu. Am întâlnit prea multe exemple a acestei rezistențe la integrare. Sau, um, așa cum ne-au spus unii miniștri, un o proces de dezintegrare, de neintegrare, care respinge valorile europene, care reprezintă protejarea și ocrotirea demnității umane la baza lor. Da, educația e foarte bună, dar ce fel de educație? Și este durabilă? Da, comemorarea Holocaustului este foarte bună. Dar am fost la foarte multe astfel de evenimente. Dacă astea uh, va însemna că plângem pe evrei morți și dăm uitării pe cei vii, nu mă interesează asta. Nu putem să aducem înapoi pe acești 6 milioane de evrei. Nu putem să aducem apoi pe Mila Rasin, pe vărul meu, care a fost uh, um, într-un lagăr de concentrare alături de uh, sora lui Simon Weil. Mi-am amintit de, de ea, fiindcă am văzut uh, piața care poartă numele. Nu putem să le aducem înapoi. Cum să le onorăm um, amintirea? rezistând împotriva lui David Irving și celor asemenea lui care, care le neagă moartea. Deci îi onorăm Uh, apărându-i pe evreii care trăiesc acum, care sunt acum în viață și recunoscând acest lucru. Și acesta este, a fost încă un element din această călătorie de, a Casandrei de acum câțiva, așa anume că nu poți să respingi Israelul, nu poți să, să negi sionismul, nu poți să, uh, să insulți singurul stat uh, evreiesc care, dacă ar fi existat când părinții mei nu aveau unde să ducă, i-ar fi salvat pe ei și pe alții ca ei. Nu poți să negi sionismul și în același timp să uh, vii pe 27 ianuarie și să ne spui cât de angajat ești pentru um, păstrarea memoriei. Există o legătură între trecut și prezent. Istoria este liniară, nu se oprește. Nu putem să uh, Uh, îi aducem înapoi pe, uh, pe cei 500 de mii de evrei care au fost uh, uciși în, în Belgia, dacă la, mă scuze, în Belgiți, în, în sud-estul Poloniei, unde, unde acolo, în mai puțin de un an, 500 de mii de evrei au fost uciși. Și dacă nu știți numele Belgiți, este pentru că doar doi oameni au supraviețuit de acolo. Doi! Unul a fost ucis apoi într-un program în Polonia anul uh, următor, deci după terminarea războiului, și celălalt s-a sinucis în Canada în anii 80, fiindcă nu putea să trăiască cu uh, știind că este singurul om care a supraviețuit de la Belgii, de, la, de acolo. Trebuie să-i apărăm pe evrei care sunt Uh, în viața acum. Și mesajul nostru de la început a fost ca friends, ca prietena uh, Uniunii Europene, este ca să nu este o problemă evreiască. Vă rog să nu vă așteptați ca uh, Comitetul Evreiesc American sau alte organizații să vă rezolve problema asta dumneavoastră. Nu vă așteptați ca comunitățile evreiești locale să rezolve această problemă singure. Astăzi, spre deosebire de anii 30, și anii 40, când familia mea eh, era eh, prinsă în capcana. Astăzi evreii nu mai sunt prinși în capcană. Iau o, o cale de ieșire. Unde se ducă? În Israel. Dar unde se va duce Europa? Unde se va duce dacă protejarea demnității umane eh, va eșua? Va fi un, pro, un proiect eșuat. Uh, angajamentul nostru este să lucrăm alături de prietenii noștri din Europa, indiferent că este prea târziu, să ne asigurăm că există voința politică și că există angajamentul pe termen lung de a recunoaște că problema antisemitismului înrădăcinată în solul european de, de secole nu va fi rezolvată peste noapte. Și pentru binele Europei, totuși, trebuie rezolvată. David, it's always... Uh, David, uh, ne trezește întotdeauna, ne trezesc întotdeauna cuvintele tale și mulțumim pentru discursul tău. Acum, dumneavoastră, uh, aveți rolul greu de a fi ultimul nostru vorbitor acum. Domnul Mariacin, director și vicepreședinte executiv al PNAI Brit International. Da, am primit mesajul. Alina. În primul rând, câteva cuvinte, dacă îmi permiți, în legătură cu Mihnea Constantinescu, în memoria căruia se organizează astăzi această conferință. A fost un diplomat uh, experimentat, un bun prieten al comunității evreiești și o persoană sensibilă și uh, care s-a luptat pentru toleranță și valori uh, fundamentale omenești și uh, bineînțeles că îl păstrăm în amintirile noastre. Alina, doamnă prim-ministru Dăncilă, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor, astăzi ne întâlnim la Parlamentul European, care este un, parla- un simbol uh, istoric al Europei, Uniunii Europene, care a început atul de la Roma în 1957 și bineînțeles că noi, ca organizație cu rădăcini în secolul XIX, ne bucurăm de această evoluție istorică a Europei. Dar mai sunt și alte organizații multilaterale, Consiliul Europei, OSCE, NATO sau Alianța pentru Amintirea Holocaustului. Prin aceste organizații și agenții, statele membre și alte organizații se angajează împotriva antisemitismului și împotriva altor forme de intoleranță. Bnebrit uh, sprijină de plin uh, parteneriatul transatlantic și uh, relația specifică între Statele Unite și Uniunea Europeană. nu e vorba în Uniunea Europeană doar de o simplă platformă de liber schimb, ci de valori comune, pace, stabilitate, drepturile omului și principii democratice împărtășite. După sute de ani în care nazismul, fascismul și așa mai departe, comunismul au predominat, astăzi suntem într-un moment în care războiul este de neconceput însă demo- valorile democratice pe care le propășim cu toții sunt astăzi uh, luate cu asalt de extremiști, de populiști și uh, în multe cazuri ei chiar au câștig uh, de cauză. Principala otravă este cea antisemitismului, care este un adevărat virus cultural, aș spune, în Europa. Este o manifestare modernă a unor uri ancestrale care se manifestă în diferite forme, mai noi sau mai vechi. Europa cunoaște și a cunoscut această tragedie a Holocaustului și, practic, sociologic vorbind, putem să vedem de unde provine acest sentiment puternic uh, antievreiesc. Și, bineînțeles, există, poate în Europa, o predilecție istorică pentru antisemitism și vedem aceste evoluții și în ultimii 20 de ani care a început să, au început să asemene cu amenințări tot mai mari la adresa comunității evreiești. Frica de evrei sau frica de pro-israelieni uh, a fost cunoscută de generații de politicieni de după război și mai recent de mai noi generații care cumva consideră că Holocaustul n-a existat sau că lecțiile sale nu mai sunt de învățat. Lucrurile acestea se uită. Mulți ani după război, antisemitismul a fost tabu, acum însă nu mai, așa stau, nu mai stau așa lucrurile. Nu înțeleg cu toți importanța crucială a existenței Israelului. Mulți pledează pentru soluția uh, statului uh, unic, ceea ce înseamnă că Israelul va dispărea în acest ritm. Această ură față de evrei înseamnă o demonizare și delegitimizare a statului evrei și a evreului, uh, evreilor. și uh, chiar și uh, artiștii vor să boicoteze Eurovizionul din Israel, aici în Europa și în alte părți. S-a semnat o scrisoare de mai mulți artiști britanici către, uh, către BBC, cerându-le ca concursul Eurovision din Israel să nu mai aibă loc acești uh, britanici nu au avut probleme cu alte țări organizatoare ale Eurovizionului, dar acesta este un standard dublu și arată foarte clar ce înseamnă antisemitismul și cum că el s-a trezit din nou la viață. Cei care uh, urăsc Israelul spun că această țară nu face nimic pentru procesul de pace, dar Bineînțeles că asta reprezintă probleme de izolare în comunitatea internațională. Domnilor și domnilor, lupta împotriva antisemitismului este o obligație etică și ea rămâne cu atât mai prezentă astăzi, având în vedere cele petrecute în ultimii ani. Trebuie să continuăm această luptă dificilă împotriva antisemitismului și să înțelegem de unde a reapărut această tentație și care sunt noile forme pe care le îmbracă acest fenomen astăzi. Ne bucurăm că guvernul român și bună noastră prietenă, doamna prim-ministru Dancilă, a pus ca prioritate această luptă împotriva antisemitismului în timpul președinției române și sperăm că Asta se va petrece în strânsă cooperare cu organizațiile evreiești din Europa și din lume, multe dintre ele fiind reprezentate astăzi aici. Ne bucurăm că avem, avem aici uh, de față și mulți parteneri uh, stimați uh, de la instituțiile și agențiile europene cu care am tot conlucrat în același scop și noi, organizația noastră, facem asta concret pe teren cu o serie de acțiuni de asemenea, suntem prezenți în Comitetul Consultativ de la Parlamentul European împotriva antisemitismului. Lucrăm și cu cabinetul doamnei Iurova în acest sens și, de asemenea, cu Caterina Van Jolban și așa mai departe. Împreună am reușit să fim prezenți în 22 de țări Acolo punem accentul pe modificarea politicilor și măsurilor care apoi să ducă la o viață mai bună și mai sigură pentru evreii din Europa și din lume. Programele educative nu sunt suficiente. Trebuie alte eforturi întreprinse în paralel în ceea ce privește sistemul de justiție, în ceea ce privește uh, respectarea legii și așa mai departe. Organizațiile evreiești prezente astăzi au uh, uh lucrat la declarația adoptată în timpul președinției uh, austriece în vara trecută. Astfel, instituțiile europene și statele membre au niște măsuri concrete de implementat uh, pentru a face ca comunitatea evrească să fie protejată în țările noastre, însă rămân multe de făcut în acest sector. Am învățat uh, ceva critic din experiențele celor care au murit în Holocaust este faptul că indiferența la suferința celorlalți este un eșec uh, al conștiinței și un eșec al uh, puterii politice. Iată de ce trebuie să combatem toate aceste probleme, pentru că Holocaustul cumva uh, se pierde în ceața memoriei și învățămintele care trebuie trase nu sunt trase așa cum trebuie. Trebuie ca generațiile mai vechi și mai noi să înțeleagă ce s-a întâmplat și să uh, înțeleagă de ce nu trebuie să cadă pradă persecuției sau uneori chiar dispariției. Peste 70 de ani după terminarea Holocaustului și la peste 20 de ani de când constatăm că antisemitismul se rena renaște în lume, avem mai multe idei și principii călăuzitoare, și anume că ă, indiferența față de aceste fenomene nu mai poate fi tolerată. Este o obligație de a înfrunta antisemitismul și demonizarea evreilor și de legitimitarea statului Israel nu poate să mai fie un pretext pur și simplu. Trebuie ca cu toții să ne asumăm această răspundere. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte și mulțumesc tuturor celor care au uh, luat cuvântul pentru că asta cumva dă tonul uh, conferinței noastre de-a lungul acestei zile. Vom putea probabil să intrăm și în amănunte. Mai încolo vreau să mulțumesc încă o dată uh, în special doamnei prim-ministru Dăncilă, nu numai pentru că găzduiește acest eveniment, ci și pentru că e prezentă efectiv și că angajează România în acest proces uh, de combatere antisemitismului. Vă mulțumim că ascultăm aici uh, vocea liderilor evrei din lume și cu toții sunt reuniți aici astăzi. Vă mulțumesc foarte mult! We will take a very quick break. Just to... Facem o scurtă pauză de numai două minute. Dacă nu trebuie neapărat să părăsiți sala, nu o faceți, vă rugăm și îi așteptăm aici pe următorii vorbitori de astăzi. prietena cu Haris foarte bună. A zis că vine și Haris, mi-e prieten da. foarte bun. Da? Da, da, da. David, lend me your ears. Ladies and gentlemen, if I can please ask you to return and take your... Doamnelor și domnilor, vă rog să reveniți în sală și să luați loc. Doamnelor și domnilor, dacă vă puteți întoarce în sală și lua locurile. It is my pleasure now to actually... Îmi face mare plăcere acum să prezint uh, primul, uh, prima masă rotundă de experți, ca să spunem așa. Văd că mai sunt persoane care trebuie să intre în sală. Vă încurajez să luați loc cât mai repede. On, on this panel, in the next about 45 Urmează 45 de minute maximum în care vom avea o masă rotundă și vor lua cuvântul excelența sa, domnul ministru delegat pentru afaceri europene George Ciamba, domnul Alan Carr, emisar special pentru combaterea antisemitismului în Statele Unite, domnul Jonathan Boyd, conducător al Institutului pentru Cercetare în domeniul politicilor pentru evrei, și doamna Catarina von Schnurbein, care nu are nevoie de prezentare, dar voi spune totuși că este coordonatorul european uh, în privința combaterii antisemitismului. Așteptăm puțin să se așeze toată lumea. right, so it is now my pleasure to give the floor îmi face mare plăcere acum să-i dau cuvântul domnului ministru delegat pentru afaceri europene, domnul George Ciampa. Mulțumesc foarte mult, îmi face mare plăcere să particip la această conferință. Iată câte valori simbolice am în dreapta pe trimisul special al Uniunii Europene, în stânga pe trimisul special al um, Statelor Unite este important să subliniem legătura transatlantică astfel, mai ales pentru că președinția română organizează acest eveniment. Uh, pentru președinția română este o prioritate combaterea rasismului, intoleranței, uh, populismului, antisemitismului și discursului instigator la ură. Considerăm că în actualul context european, Evenimentul nostru de astăzi dorește să promoveze o dezbatere între reprezentanții comunităților evreiești din Europa și reprezentanții guvernelor și instituțiilor europene. Iar România ar dori să abordeze unul din principalele subiecte despre care ar trebui să se vorbească și cred că s-a vorbit deja în masa rotundă de dimineață și mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor de dimineață pentru că au participat atât de mult la activitatea președinției în acest subiect. Vreau să vorbesc despre președinție, despre educație, așadar aceasta este un element cheie pentru înțelegerea Holocaustului și pentru conștientizarea antisemitismului de către populație și pentru combaterea acestuia în rândurile populației trebuie să vă amintesc că uh, educația în ceea ce privește Holocaustul și comemorarea um, victimelor sunt foarte importante. După cum a spus Elivizel, dacă uităm Holocaustul, omorâm de două ori. Uh, Așadar, președinția română organizează deja un al doilea eveniment pe 11 martie la București, care va um, fi orientat spre combaterea negării Holocaustului prin muzee și educație. În același timp, um, am ținut cont de ideea foarte bună de a se organiza o întâlnire între trimișii speciali uh, cu privire la antisemitism uh, din întreaga Europa și de peste Atlantic uh, la București în timpul președinției noastre. Doamnelor și domnilor, după cum arată studiul din decembrie și rezultatele ultimului eurobarometru al Comisiei Europene, antisemitismul este în ascensiune în Europa. Sunt niște concluzii foarte îngrijorătoare ale uh, acestor studii. Antisemitismul și mai ales uh, negarea Holocaustului sunt văzute ca probleme semnificative atât de publicul general cât și de membrii comunităților evreiești. Uh, membrii comunităților evreiești se tem să poarte uh, public simboluri evreiești, le e frică să meargă la sinagogi și le e frică să um, și se tem pentru propria siguranță. În același timp, răspunsul societății și statelor în această situație este considerat slab, ineficient, iar educația uh, publicului, de exemplu cu privire la Holocaust, la Holocaust um, nu se ridică la înălțimea așteptărilor, mai ales la, în rândul tinerilor. Noi suntem reprezentanți ai Uniunii Europene și împreună cu reprezentanții organizațiilor internaționale avem răspunderea de a asigura viitorul evreilor de pe continent. De aceea mă bucur foarte mult de pașii care s-au luat la nivel european în această direcție. Comisia Europeană a um, adoptat un cod de conduită în mai 2016 uh, pe S-a numit un coordonator uh, european pe antisemitism. Parlamentul uh, European a adoptat definiția IHRA a antisemitismului. Iar pentru România este foarte important uh, acest, această definiție pentru că a fost o definiție dată de România. Ambasadorul Mihnea Constantinescu a fost forța motoare din spatele acestei definiții a antisemitismului aceste măsuri trebuie să fie puse în aplicare și trebuie să reprezinte uh, un uh, far care să ne ghideze pentru măsuri concrete, iar acestea sunt necesare la nivel uh, european, regional și local. Trebuie să ținem cont și de uh, imaginea de ansamblu, pentru că aceasta este încă o prioritate a președinției române și anume lupta împotriva dezinformării. De asemenea, cum comunicăm mai bine cu Europa este o altă prioritate. Uh, Lupta împotriva antisemitismului și împotriva discursului instigator la ură reprezintă unul din principalii piloni în lupta împotriva dezinformării. Ne bucurăm foarte mult cu toții că uh, semințele pe care le-am plantat uh, cresc Există rezultate pozitive din ce în ce mai multe state membre și țări din întreaga lume care adoptă definiția antisemitismului uh, dată de IHRA. vreau să menționez, de exemplu, faptul că Republica Moldova tocmai a adoptat această definiție și am să închei spunând că evenimente precum cel de astăzi sunt pași importanți în atingerea obiectivului ambițios de a se transmite un mesaj puternic cum că sprijinim cu toții calea europeană și că Europa ia măsuri pentru a lupta împotriva antisemitismului. Amintindu-ne de ceea ce s-a întâmplat în trecut, avem datoria de a lua măsuri în aceste vremuri atât de dificile pentru a lupta împotriva urii, antisemitismului și intoleranței. Le sunt profund recunoscători tuturor celor care au acceptat um, Uh, invitația președinției române și au participat ca vorbitori astăzi. Mulțumesc mai ales Comisiei pentru Cooperarea Excepțională, mulțumim și Parlamentului European, care este gazda noastră astăzi și mulțumesc și celor care vor lua cuvântul pentru a aduce o contribuție um, valoroasă. Munca lor făcând parte din prima conferință foarte importantă inițiată de președinția română a Consiliului. Mulțumesc! Mr. Ciamba, thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule Ciamba, că ați prezentat practic mulți, cei, mulți pași care au fost luați în ultimul Uniunea Europeană, care au fost făcuți în ultimul în Uniunea Europeană. S-au făcut deja multe lucruri uh, și mulțumim că ne-ați povestit și de evenimentul 11, uh, din 11 martie de care trebuie să ținem cont. Îmi face mare plăcere să vă prezint acum pentru prima dată în uh, Parlament uh, pe um, trimisul uh, special cu privire la antisemitism din partea Statelor Unite. Ne face mare plăcere că sunteți printre noi. Mulțumesc foarte mult. E o onoare și o bucurie pentru mine să mă aflu aici. Eram în avion și tocmai uh, plecam din Washington DC când secretarul de stat Pompeo uh, mi-a anunțat în mod public numirea. Și uh, când îmi prelucrau dosarul la Departamentul de Stat, mi s-a spus că nu poți să ajungi la aceste conferințe logistic vorbind săptămâna asta, vei mai avea alte conferințe pe viitor și alte ocazii de a reprezenta Statele Unite ale Americii. Dar el a spus, nu, eu trebuie să particip. Deci eram în avion când am fost numit oficial. Și am vrut să fiu aici. Era, era imperios să mă aflu aici, fiindcă am vrut să vă aduc tuturor uh, un mesaj de angajament clar din partea președintelui Statelor Unite și uh, secretarul de stat Pompeo în ceea ce privește această chestiune, care trebuie să fie rezolvată oriunde, în întreaga lume și în mod ferm. Dar vreau să mă aflu aici și pentru a vă mulțumi, fiindcă Faptul că uh, România, ca președinție a Consiliului Uniunii Europene, a făcut din acest subiect o prioritate uh, a făcut din acest subiect o prioritate și a transmis uh, și a organizat această conferință importantă. Iată, din acest motiv am vrut să fiu aici pentru a vă felicita pe dumneavoastră, pentru a felicita președinția română pe coordonator, pe Caterina și pe coordonatorul european Caterina și să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, să vă mulțumesc tuturor pentru că ați uh, transformat în realitate această conferință. Uh, am niște mesaje oficiale, dar vreau să vă spun un lucru neoficial antisemitismul este boala cea mai veche a omenirii. Nu cunoaște granițe, traversează toate liniile culturale și s-a manifestat de-a lungul istoriei pe fiecare continent. Iar faptul că a, s-a a ajuns la punctul culminant catastrofic pe acest continent, pe continentul culturii, a artei și a muzicii, pe continentul Eh, celor mai mari realizări ale omenirii este de la sine grăitor în ceea ce privește rezistența și primejdea acestui fenomen. Trebuie să vă spun foarte clar că antisemitismul nu se referă doar la evrei. Se referă în primul și în primul rând la evrei. Și asta este un motiv suficient în punct moral și etic de a se opune cu fiecare fibră din corpul nostru. Dar este mult mai adânc rădăcinat acest fenomen. Începe cu evrei, dar nu se oprește acolo. Niciodată nu se oprește acolo. Și probabil că nu există, niciodată, nu există niciun alt barometru mai bun al suferinței și al mizeriei umane decât antisemitismul. Orice uh, societate unde s-a manifestat a putrezit până în miezul său. Și fiecare cultură care a uh, acceptat antisemitismul a dus la o suferință pe o scară atât de largă uh, și nemai văzută până atunci. Deci această provocare nu se referă doar la protejarea comunităților evreiești din Europa și din lume, ci se referă la protejarea societăților noastre, a țărilor și a continentelor noastre, a Uniunii Europene. Se referă la asigurarea viitorului pentru Uniunea Europeană, pentru că va, exista, că va exista un viitor pentru Uniunea Europeană, pentru copii, pentru nepoții noștri, pentru că el merită un, un viitor al decenței și al păcii. Iar eu sunt partenerul vostru pentru acest lucru și este o onoare pentru mine să colaborăm împreună pentru a crea o lume mai bună. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că m-ați primit și este uh, o onoare pentru mine ca acesta să fie primul uh, eveniment oficial uh, la care particip în noua mea funcție. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Carl. Sunt convinsă că Caterina va avea la, în persoana dumneavoastră un aliat uh, foarte important ca și trimisul special. Iar acum vi-l prezint pe domnul Jonathan Boyd, care este persoana din spatele tuturor informațiilor pe care le-am strâns de curând, cel care analizează toate datele, toate informațiile, care ne spun ce înseamnă toate aceste cifre și mă uit acum la uh, mă, mă uit la el acum de, și chipul său îmi spune că nu, nu e așa de sigur, dar uh, Jonathan ne va prezenta rezultatul Eurobarometrului și a sondajului FRA. Mulțumesc! În primul rând vreau să mulțumesc mai ales președinției române și Congresului Evreiesc American care m-a ajutat să facem această cercetare. Ultimele, două, ultimele luni au însemnat și două studii extraordinare. Studiul FRA uh, cu um, EPA și cu Ipsos. Uh, împreună am făcut o anchetă, un sondaj în rândul evreilor și cu percepțiile antisemite. Astfel am putut să uh, creăm uh, un set de date de peste 60.000 de răspunsuri primite la acest sondaj. Este vorba de ceva empiric fără uh, Uh, precedent. Apoi, uh, primul eurobarometru de acest gen care arată sentimentele antisemite în toate statele membre, de fapt în 13 dintre ele, nu, în toate, mă scuzați, cu peste 25.000 de răspunsuri la acest chestionar, tot așa un set de date extraordinar de prețios. prețios. Aș uh, extrage 5 rezultate Uh, pentru că sunt doar lucruri pe care le pot uh, spune pe scurt, având în vedere bogăția de, de um, aceste date. Numai 85% uh, consideră că antisemitismul este o problemă. Um, e vorba de percepțiile evreilor. Asta ca medie în Europa. O majoritate, în schimb, dintre evreii cu care am discutat arată că această problemă este majoritară. Franța și Belgia și Germania și Austria au răspunsuri uh, deosebite. Iar uh, și în rândul populației generale s-a adresat aceeași întrebare legare de antisemitism foarte puțini consideră că există o problemă cu antisemitismul. Este poate o diferență de percepție. Da, bineînțeles că nu se poate aștepta altceva, însă Totuși, jumătate din Europa consideră totuși că aceasta este o problemă și sunt uh, scorul mai mari înregistrate acolo unde locuiesc uh, peste un milion de evrei. Așa am împărțit tabelul între stânga și dreapta. Peste o treime dintre europeni consideră că problema este în uh, expansiune și încă o dată am identificat această problemă în țările unde există foarte mulți evrei, dar în orice caz este o perspectivă larg răspândită. A doua al doilea rezultat, îngrijorarea în rândul evreilor, peste jumătate sunt îngrijorați de aceste lucruri. 4 din 10 se gândesc chiar și la agresiuni fizice. Cât de îngrijorați sunt ei? O treime se gândesc să emigreze. În Germania, în Franța, în Belgia, 4 din 10 se gândesc să facă acest lucru. Să nu uităm conceptul, conce, contextul istoric. Peste, acum, peste 100 de ani, um, ca și populație, uh, procent de populația globală, Europa găzduia peste 88% dintre evrei. Astăzi, numai 10% au rămas în Europa uh, crearea statului Israel, da, dar și uh, antisemitismul explică aceste lucruri. Peste jumătate dintre evrei de altfel în Europa au fost uh, uciși în lagările de concentrare ale Holocaustului. Și mulți dintre descendenți și uh, supraviețuitori uh, au părăsit uh, Europa. Majoritatea supraviețuitorilor însă se gândesc să plece și chiar au emigrat. Dar avem date din uh, Ungaria, uh, din Franța și așa mai departe, din uh, Germania și așa mai departe. Uh, emigrările nu sunt uh, foarte numeroase, însă în Franța, în 2015, a existat pur și simplu o explozie a numărului de plecări. Marea problemă cu Franța este uh, legată și de recrudescența terorismului în această țară. Ca regulă generală, populația evrească din diaspora a tot descrescut de la al doilea război mondial în coace, cu excepția Europei Occidentale, unde aici populația a crescut. Însă recentele evenimente din Franța, situația s-a schimbat în sensul că Începând cu evenimentele din 2015, putem să constatăm că această tendință deci s-a schimbat. Altă întrebare. Guvernele fac suficiente pentru a proteja evrei? Peste jumătate consideră că da, dar de situație diferită de la o țară la alta. Însă o treime spun că nu se face suficient pentru a lupta împotriva antisemitismului profund, vedeți, cu portocaliu. În general, guvernele Uh, par să fie bine echipate când vine vorba de principalele amenințări contemporane, terorismul și așa mai departe, dar uh, nu în toate privințele sunt guvernele gata să facă ceva în consecințele mai profunde. Și un uh, sondaj al CNN recent a arătat că o treime dintre europeni nu știu nimic sau foarte puțin despre Holocaust. Foarte mulți au fost șocați de aceste concluzii europenii au fost întrebați ce știu eu despre tradițiile evreiești, istorie și așa mai departe. Aș spune ceva aici. În fiecare țară din Europa, mult mai mulți nu știu despre evrei decât să știe ceva despre ei. Evreii au locuit de multă vreme în Europa, au contribuit la crearea statelor europene, la economia, cultura europeană. Sunt lucruri care trebuie spuse, poate spuse în mod mai atractiv pentru a înțelege că uh, evreii nu sunt victime, ci sunt niște uh, făuritori. Asta ar schimba percepția. A patra concluzie unde este cea mai mare problemă antisemitismul? Pe internet, uh, pe stradă, în domeniul public, politic și așa mai departe. Marea problemă este online, pe internet. În toate țările s-a identificat acest lucru și nu numai evrei menționează asta. Dacă ne uităm la populația generală, cum a răspuns ea, vedem același uh, model, aceeași tendință. Pe internet, uh, în permanență, se manifestă acest antisemitism um, în viața de zi cu zi, în rețelele de socializare, acesta este o problemă. Nu e vorba numai de rețelele de socializare și de antisemitism, ci e vorba, bineînțeles, de marea problemă pe care reprezintă inter- internetul, care hrănește discursul urii de toate felurile. Asta este o mare provocare a epocii contemporane și E bine că această cercetare există pentru că arată că antisemitismul online există și dă apă la moară diverselor uh, uh mișcări. Și bineînțeles, nu așa trebuie să se întâmple lucrurile. A cincea concluzie. În ce țară complex, uh, peisajul politic uh, uh intră în ecuația antisemitismului. Bineînțeles că în Europa Ungaria este cea identificată, în primul rând, dar și Regatul Unit. Atunci când FRA a avut primul sondaj în 2012, 30% dintre evrei uh, britanici considerau, 33% considerau că antisemitismul este o problemă acolo. Astăzi uh, avem nivelul cel mai ridicat uh, acestei percepții Regatul Unit din toate țările și bineînțeles că cazul Corbyn este unul emblematic problematic. Vedem cum uh, politicienii britanici uh, se laudă cu antisemitismul și nu înțeleg consecințele acestui comportament periculos. Și este un lucru care arată ce se poate întâmpla cu comunitatea evreilor în momentul în care politicienii abdică de la principiile de bază ale misiunilor politice și publice. Deci, încă o dată, principale rezultate, 85% dintre evrei consideră că antisemitismul este o problemă ehm, și în populația în general uh, există același sentiment mai puțin predominant. O jumătate din evrei europeni consideră sau sunt foarte îngrijorați uh, de diferitele hărțuiri antisemitice. Practic, cu toții sunt într-un fel sau altul îngrijorați de aceste probleme. Uh, nevoile ehm, Uh, evreilor sunt abordate în diferite sfere. În anumite țări mai mult, în altele mai puțin. Însă, cu toții consideră că este o problemă subiacentă care nu apare, nu pare să fie abordată, și anume o stârpire de la rădăcină acestor sentimente. Uh, apoi, europenii ar trebui să facă mai multe, să știe mai multe despre evrei, dacă ar cunoaște mai bine istoria lor, dacă înțelegerea ar fi mai uh, predominantă. Apoi, mediul online de pe internet este unul toxic care uh, face ca ura să înflorească și s-au luat multe inițiative împotriva acestui flagel, dar acest sondaj arată că nu este suficient și, în sfârșit, să mulțumim uh, Agenției pentru Drepturile Fundamentale și Comisia Europene pentru că avem două seturi de date extraordinare aici și sunt studii remarcabile cu recomandări extraordinare, dar pur și simplu lansez un apel, nu citiți raportul și puneți-l pe o etajeră. Sunt atâtea lucruri care pot fi în continuare extrase din aceste date și învățăminte uh, de asemenea e în cazul ca aceste date să fie folosite, exploatate la maxim. Sunt atâtea multe lucruri care pot să ne ajute în această luptă împotriva uh, uri. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Jonathan, for help. Mulțumesc, uh, Jonathan, pentru că ne dai toate aceste informații și pentru că ne atragi atenția asupra principalelor aspecte cele mai importante. În afara sălii aveți cele două studii menționate, dacă n-ați apucat să le luați, uh, serviți-vă, um, profitați de acest lucru și acum o să vedem împreună cu Caterina ce înseamnă această declarație a Consiliului și, având în vedere datele care au fost analizate aici, ce măsuri ar putea să fie preconizate. Mulțumesc foarte mult, Caterina! Mulțumesc, excelențele voastre, membrii Parlamentului, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere să fiu astăzi printre dumneavoastră ca să vedem mai exact ce considerăm că ar trebui să se facă în urma declarației. Știți că se adoptă multe declarații în Consiliu și adoptarea acestei declarații nu a fost un proces facil, deci cred că este în interesul tuturor să ne asigurăm că nu se uită de ea. Trebuie să ne asigurăm că prinde viață. Posibilitatea pe care o avem astăzi să discutăm și să pornim pe o cale care ne va asigura că se vor um, face schimbări concrete pentru ca la următorul um, studiu, peste 5 sau 6 ani, să zicem, cu privire la percepția populației um, uh, evreiești uh, în ceea ce privește antisemitismul, vom vedea o, o schimbare. Și vrem să vedem schimbări nu doar la nivelul politicilor, ci vrem să se schimbe și mediul în care trăiesc comunitățile evreiești din Europa și vrem să uh, ne asigurăm că își exprimă fără teamă identitatea. După cum ați auzit deja astăzi, doamna comisar Iurova a anunțat pe 22 ianuarie, când a prezentat rezultatele Eurobarometrului, că se va înființa un grup de lucru cu privire la antisemitism. Aici se vor uh, reuni reprezentanții ai statelor membre și ai organizațiilor evreiești, precum și diversi experți care lucrează în acest domeniu, scopul fiind ca împreună să luăm uh, măsuri pentru a se continua anumite probleme. S-a vorbit deja despre cele mai importante probleme. Uh, una dintre ele este siguranța. Știm că aceasta este o principală prioritate a comunităților evreiești și este normal pentru că atunci când nu ești în siguranță, te gândești să pleci, de exemplu. Deci, vom vedea ce se poate face pentru a ne asigura că această răspundere care revine statului în primul rând este respectată. Trebuie să ne asigurăm că toate statele membre uh, își îndeplinesc această obligație pentru toată lumea, nu doar pentru evrei. Și vom analiza această situație împreună cu trimișii speciali și cu reprezentanții ministerelor. A doua problemă care a fost menționată deja de asemenea este educația. Știm că educația este un proces pe termen lung, știm și că, în primul rând, ține de competențele și responsabilitatea statelor membre, dar putem învăța unii de la alții. Există deja la nivel internațional, de la OSCE, de la UNESCO și de la FRA, diverse materiale care pot să fie folosite în context național. De asemenea, mai există bune practici în statele membre și se poate face schimb de bune practici ca să nu reinventăm roata. Cea de-a treia problemă despre care vom discuta reprezintă adoptarea și utilizarea definiției IHRA. De fapt, studiul FRA arată că ceea ce percep evreii ca antisemitism este practic identic cu elementele din definiția IHRA. Și cred că acest lucru va fi uh, interesant și pentru unii dintre dumneavoastră atunci când vă veți lovi, vă veți lovi de oameni care vor zice că această definiție limitează libertatea de exprimare. Este un instrument care nu are uh, forță juridică obligatorie, uh, dar vom vedea că, în general, cei care sunt vizați sunt cei care trebuie să definească uh, amenințarea de care se lovesc. Această definiție se folosește și în formare, în formarea pentru formatori, dar și în formarea celor uh, care pun în aplicare legea. Acest lucru merge mână în mână cu o prelevare mai bună a datelor, nu doar în legătură cu incidentele de infracțiuni comise din ură, ci și în general cu privire la incidentele uh, antisemite care reprezintă o amenințare în viața cotidiană a evreilor. Considerăm că acest lucru se face cel mai bine în statele în care există ONG-uri care reprezintă o interfață între comunitatea evreiască, sau orice, sau orice victimă, chiar și o victimă care uh, nu face parte din comunitatea evreiască și um, a, a, autoritățile polițiene și de asigurarea respectării legii, de exemplu, în Germania, s-a creat o aplicație prin care se pot face sesizări rapid în legătură cu incidente. De exemplu, dacă merge să iei autobuzul și în stație um, vezi o svastică pe perete, poți face o poză și să o încarci în aplicație. În mod normal nu te duci la poliție pentru așa ceva, pentru că este foarte dificil, dar uh, așa se obțin niște informații relevante în legătură cu atmosfera uh, în care se trăiește și asta nu ne vizează doar pe evrei, ne vizează pe toți. Acest gen de lucruri se fac uh, și în alte țări de mult timp. Uh, Astăzi, trustul privind securitatea în comunitate a publicat noi cifre din uh, Marea Britanie și arată că pentru a treia oară la rând s-a atins un număr record de incidente antisemitiste. Și este foarte important să înțelegem diversele forme pe care le pot îmbrăca aceste incidente și care este impactul lor. Și a patra problemă despre care vom discuta ține de strategiile naționale pe care uh, s-au angajat să le pună în aplicare statele membre prin această declarație. Acest lucru este important în cadrul general al rasismului și xenofobiei, pentru că trebuie să existe o strategie concretă de uh, punctuală de combatere a antisemitismului. Trebuie să ținem cont de contextul național de fiecare dată, de comunitățile evreiești locale. Trebuie ca această strategie să fie pusă la punct împreună cu comunitățile evreiești. și este foarte important să existe un obiectiv clar. Ca să ajungi undeva, trebuie să știi unde vrei să ajungi. Deci sperăm ca până în 2020 aceste strategii naționale ample să fie deja pe hârtie și să putem să începem să le punem în aplicare în statele membre. Cred că este foarte important să înțelegem uh, un lucru care a fost enunțat deja în această sală, dar eu nu l-am enunțat încă, și anume că uh, lupta uh, cu antisemitismul nu este răspunderea evreilor dacă lăsăm numai evreii să lupte cu antisemitismul, e ca și cum am lăsat numai femeile să lupte cu misoginismul. Trebuie să înțelegem că antisemitismul este o amenințare pentru toată lumea, de aceea cu toții trebuie să luptăm împotriva lui și să-i ținem piept în diverse forme. Mai ales acum, în contextul alegerilor parlamentare care vor veni, trebuie să ne apărăm valorile democratice și să ne asigurăm că și Parlamentul va rămâne un for în care se apără valorile democratice. Este important uh, să uh, combatem antisemitismul, el fiind cea mai veche formă de ură, pentru că astfel, practic, combatem și alte forme de ură. Și se vede acest lucru, a spus și în car acest lucru și abia aștept cooperarea cu dumnealui. După cum spuneam, a spus și dumnealui că întotdeauna începe cu evrei, dar nu se limitează la evrei acest proces. Este adevărat că e târziu deja, dar iată că avem deja un elan care s-a acumulat și vreau să mulțumesc președinției române că a constituit um, din uh, lupta împotriva antisemitismului o prioritate și este o prioritate pentru că prima conferință a președinției este chiar pe acest subiect și astfel am încredere că am pornit pe calea cea bună și urmează să se producă schimbări. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Caterina! și cred că invitația de a analiza deja posibilitățile de a redacta strategii naționale uh, este interesantă și cred că în următoarele mese rotunde vom reuși să facem și acest lucru. Acest lucru fiind spus, mulțumesc celor trei membri ai mesei rotunde. Haideți să-i aplaudăm. Și fără să mai facem vreo pauză, vreau să invit urmă, membrii următoarei mese rotunde dacă vrea cineva să își ia o cafea, poate să iasă, dar uh, să știți că nu facem pauze de cafea. So, we are proceeding to our next Iată că trecem la următoarea masă rotundă, care are ca titlu Experiențe și percepții ale comunităților evri, evreiești în ceea ce privește amenințările antisemitice. A Jew is hated before he or she is born. We have a, uh, a spoiler already. If someone can, uh, can address that technical as a movement. S-ar părea că a pornit clipul puțin mai devreme, dar urmează să-l oprim. Ambitions to hurt, wound, humiliate. Maybe I can just explain. Um, the, the European să fac o scurtă prezentare. The European Commission uh, made a short clip. Uh, Comisia Europeană a făcut un uh, clip video scurt al unei conferințe din 2004 care a avut loc chiar la Comisia Europeană, iar Eli Wiesel a fost uh, principalul vorbitor. Cred că a fost prima conferință de amploare cu privire la antisemitism în urma amenințării men- menționate uh, și de David Harris, care se simțea la începutul anilor 2000. Și mi se pare incredibil că aceleași lucruri pe care le-a spus acum ar fi putut să le spună și, uh, care le-a spus atunci, ar fi putut să le spună și astăzi. Este important să acceptăm că astăzi uh, trebuie să mergem mai departe, să reușim să facem progrese. Deci iată aici un clip pe care le-am auzit în 2000, cu cuvinte pe care le-am auzit de la Elie Wiesel în 2004 și de la Juncker și Timmermans în 2019 și asta ne arată că lucrurile se vor schimba. A Jew is hated before he or she is born. Anti-Semitism as a movement with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 thank you, Caterina, for providing the video. Uh, Mulțumesc, Caterina, pentru acest um, clip. Îmi cer scuze că au existat niște probleme tehnice. Iată că am ajuns la următoarea masă rotundă. Mai așteptăm câteva secunde. Shall I proceed in the meantime? All right. All right, we're all set now. Fantastic. Bun, putem începe. Îmi face mare plăcere să vi-l prezint pe domnul Daniel Schwamenthal, directorul Institutul Translatantic al Comitetului Evreiesc American, dumnealui va prezenta toți ceilalți vorbitori din masa rotundă. Te rog, Daniel, să iei cuvântul. Thank you, Alina. Um... Mulțumesc, Alina. În primul rând, îmi pare rău că sunt puțin răcit, așa că o să mă auziți tușind și strănutând, dar, uh, din fericire, nu este gripă, așa că uh, am putut să particip. Am să prezint pe scurt um, participanții. Să începem cu doamnele. În stânga avem doamna Tova Ben Nuncerbis, președintele și fondatorul um, Complexului Educațional Lauderoit din România. O avem și pe doamna Colet Avital, secretar general al Organizației Mondiale Evreiești pentru Restituirea Bunurilor. Lângă mine avem uh, pe Aron Leșnoiar, ambasadorul Israelului la Uniunea Europeană și NATO. La capăt îl avem pe domnul ambasador George Santer, ur- uh, uh, următorul președinte uh, al IHRA din partea Luxemburgului și avem și pe domnul Doru Frunzulică, uh, membru al Parlamentului European din grupul SND din partea României și mai există și domnul Aurel Weiner de la Federația Comunităților Evreiești din România, dar și pe domnul Ionatan Afi, vicepreședintele uh, organizației Umbrella Evreiești din Franța. Domnul ambasador trebuie să plece uh, mai devreme, așa că am să-i dau întâi cuvântul, așa că vom uh, auzi ce are de spus reprezentantul la Bruxelles al singurului stat evreiesc din lume. Mulțumesc, Daniel. Bună dimineața uh, și bună ziua tuturor. Mă bucur să văd uh, multe fețe cunoscute în această sală, uh, persoane pe care le cunosc din diverse situații. Cunosc oameni mai ales din Parlamentul European și din partea României. Sunteți cu toții prieteni ai poporului evreu și al Israelului. Mă bucur foarte mult și de doamna Colet Avital, uh, ambasador și fost membru al Knesetului israelian. La școala de diplomație uh, de la Ierusalim, uh, ei era directorul departamentului de, pentru educație și acolo am învățat ca diplomat că noi, noi diplomații trebuie întotdeauna să citim de pe foaie discursul care, pe care l-am pregătit. Uh, dar astăzi trebuie să încalc această practică după ce am ascultat ce a spus David Harris și am uh, văzut care au fost reacțiile. Uh, dumnealui a spus uh, cam multe dintre ce, lucrurile pe care vreau și eu să vi le spun, în special în legătură cu importanța existenței statului Israel în prezent și Uh, în legătură cu importanța existenței Israelului în lupta cu antisemitismul. Dar voi începe cu câteva cuvinte cu privire la președinția română. Apreciem cu toții faptul că România a organizat această uh, reuniune de astăzi România și Israel au de zeci de ani relații foarte bune. Chiar și în timpul regimului comunist, România era singura țară din blocul estic care nu a întrerupt relațiile cu Israelul și până în ziua de astăzi avem relații bilaterale excelente. Prim-ministrul a făcut o vizită în Israel chiar acum câteva zile. Există o colaborare bilaterală excelentă și în România există Uh, comunități evreiești, dar și 400 de mii de um, evrei români s-au mutat în Israel și locuiesc în Israel. Eu am fost ambasador uh, la Geneva și am văzut cât de respectat era domnul rabin Safron, uh, fostul rabin um, șef din România, acolo. Chiar în această clădire, săptămâna trecută, s-a organizat o conferință de comemorare a Holocaustului. Deci, misiunea, deci vrem să mulțumim foarte mult misiunii românești la Uniunea Europeană și tuturor românilor pentru prietenia de care dați uh, dovadă. Acum uh, vorbesc despre evenimentul uh, care a avut loc săptămâna trecută, chiar în această clădire. Vreau să vă spun că în ultimele două săptămâni uh, la Bruxelles s-a organizat o serie de evenimente de comemorare a Holocaustului, două chiar aici în Parlament, un eveniment la NATO, primul de acest gen care a avut loc în clădirea NATO, unul la Muzeul Evreiesc, unul în Senatul Belgian, și au existat și mai multe conferințe de discutare a antisemitismului în Europa și lupta împotriva antisemitismului în Europa. E un, o mică îngrijorare și am auzit discuții despre asta deja. Oricât s-ar vorbi despre antisemitism și oricât am vedea că Comisia Europeană și Catarina și alții uh, fac eforturi pentru combaterea antisemitismului, Totuși, cifrele vorbesc de la sine. Și iată acum pe ecran. Le-am văzut și pe ecran și atunci care este concluzia? Concluzia și-o trage fiecare pentru el, dar cred că concluzia generală pe care o putem trage toți este că uh, ce se face nu funcționează. De ce nu funcționează și ce mai putem să facem ca să combatem antisemitismul? Uh, Eu sunt îngrijorat atât de viitorul statului Israel, cât și de viitorul tuturor evreilor din Europa și din Israel. Este adevărat că acum există statul Israel care este uh, un loc sigur pentru toți evreii. Pot să se mute în Israel, pot să trăiască în Israel, pot oricând să-și trimită copiii în Israel, pot să se roage pentru Israel sau pot să nu facă nimic, dar statul Israel rămâne o casă a tuturor evreilor de pretutindeni. Iar statul Israel, dacă este cazul și când va fi cazul, va face tot ce trebuie pentru a-și proteja cetățenii, chiar și în locuri îndepărtate. Vreau să apelez la un singur citat care este important pentru mine, pentru că a fost uh, rostit de unul dintre cei mai importanți oficiali europeni care a vorbit astăzi uh, aici, domnul vicepreședinte Timmermans, acum câteva luni. Deci dumnealui a participat acum câteva luni la un eveniment uh, de la Sinagoga Europa, chiar din Bruxelles. Și a spus, și am să-l citez, existența statului Israel reprezintă uh, triumful final asup, uh, în fața încercării de a se elimina națiunea evreiască. De acum înainte va exista întotdeauna o casă în care orice evreu să se simtă în siguranță. Este adevărat acest lucru și faptul că un uh, demnitar european a spus acest lucru este foarte important. Întrebarea este cum traducem această misiune a Israelului de casă sigură pentru toți evrei în practică, în politici, în acțiuni. Și iată ce vreau să vă spun. Euro... europenilor le pasă de statul Israel și sunt mândri de acest lucru. Europenii sprijină eh, existența în siguranță a statului Israel dar în practică eu nu sunt sigur de acest sprijin, pentru că atunci când Israelul are nevoie de dumneavoastră, de europeni, europenii nu sunt de găsit. Și pot să vă dau multe exemple. Încă din 1948. Dar haideți să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele câteva săptămâni și acesta este genul de discuție pe care o port cu Comisia Europeană și cu Serviciul de Acțiune Externă. Când politicienii iranieni și generalii iranieni cer să se desfințeze statul Israel, Europa nu poate să nu uh, ia cuvântul. Când Hezbollah face tuneluri între uh, granița cu, dintre Israel și Liban pentru a ucide evrei din Israel, Europa nu poate să stea cu mâinile în sân, dar Europa uh, nu, uh, dar Europa stă cu mâinile în sân și acum vorbesc despre Europa reprezentată la Bruxelles, Europa colectivă. Înțeleg că există multă simpatie, mult uh, sprijin, dar atunci când e nevoie de ceva concret, nu ne sprijiniți. Este o rușine. Nu trebuie să uh, plângeți uh, pentru că, de dragul nostru, pentru că avem un conflict cu Palestina, pentru tot ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, dar asta nu înseamnă că trebuie să nu ne sprijiniți în, pentru securitatea și prosperitatea Israelului. Deci mesajul meu pentru dumneavoastră fie că este că, fie că sunteți de acord sau nu uh, cu noi pe diverse probleme, trebuie să sprijiniți Israelul ca uh, casă sigură, ca loc de refugiu pentru evrei de pretutindeni. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Rani. Um, I'll... Mulțumesc foarte mult și acum am să-i dau domnului Weiner cuvântul. Vă rog să ne spuneți de ceva despre situația din România și despre guvern, etc. Ziua tuturor, vă mulțumesc că sunteți aici cu noi. Mulțumesc, în primul rând, parlamentarilor români din Parlamentul Europei, pe care îi cunosc și am văzut destul de prezent și astăzi, aseară și astăzi aici. Mulțumesc! Dar mulțumesc tuturor că sunteți aici. Onorată audiență, sigur, eu trebuie să vorbesc despre ce percepem noi astăzi în România în legătură cu antisemitismul. Întâi de toate, vreau să vă spun că acest eveniment inițiat de președinția rotativă a României la, Uniunea, la Consiliul Uniunii Europene este de o mare importanță, am vrut să spun din spusele mele, dar constatând ceea ce am ascultat astăzi, îmi dau seama cât de mare este acest eveniment. Și mulțumesc confraților noștri din Statele Unite ale Americii, care au venit alături de noi și au rostit niște vorbe extrem de consistente și de încurajare și de luptă mai departe împotriva antisemitismului, știind că avem aliați peste ocean. Acum, ă, sigur că ar fi normal să vă salut și eu cu bună ziua, dar am să vă salut într-o manieră proprie. Probabil în Israel este generală, dar în România Aurel Weiner salută oriunde vorbește în public cu shalom, pace. Și nu întâmplător. Marele diplomat și om politic român antebelic Nicolae Titulescu, cerea oamenilor să construiască pacea. Nu numai să constate că este pace sau război. Ori de aceea eu salut cu șalom, vă salut și pe dumneavoastră și să construim pacea. Acest eveniment este un eveniment de construcție a păcii în Europa și în lume. Normal, ne punem întrebarea, mai ales după ce am văzut acest studiu statistic extrem de interesant. Care e situația din România? România, în primul rând, nu mai e România antebelică. Suntem aproximativ 7.000 de evrei sau de membri ai comunităților evreiești cu familii mixte, de asemenea, dar nu mai suntem nici pe departe ce am fost, nici 1%. România avea înainte de al doilea război mondial 800, 850.000 de evrei la granițele de atunci. Acum suntem cât v-am spus. Deci, normal, antisemitismul din astăzi, de astăzi din România trebuie raportat la această populație. Este drept. Drept am constatat și am auzit și aici, antisemitismul bântuie Europa. Eu n-aș spune că în România chiar bântuia închișmentismului. Chiar dacă din unele sondaje statistice rezultă că 20-30% dintre românii întrebați au zis că au repulsie față de evrei. Eu nu consider un rezultat bun. În mediile în care trăiesc, n-am constatat această repulsie. Este o altceva. Este vorba de o educație veche în rândul populației românești, ori nu iubiți pe evrei, ori țineți-vă departe de ei. Dar ceea ce constatăm astăzi este un fenomen invers. Avem antisemitism, fără îndoială, mai cu seamă pe internet. Am avut publicații cu iz antisemit, acum s-au împuținat foarte mult, și trebuie să vă spun că în Parlamentul României nu mai există niciun partid naționalist sau de extremă dreapta, antisemit sau neantisemit. Ceea ce ne favorizează foarte mult, așa se poate explica cum în 2018 în Parlamentul României s-a adoptat în quasi unanimitate o nouă lege privind măsuri de combatere a antisemitismului în lumina noii definiții realizată cu ajutorul IHRA al minunatului om și diplomat care a fost Mihnea Constantinescu. Dumnezeu să-l odihnească. Ei bine, această lege, inițiată de deputatul evreu, pentru că în Parlamentul României minoritățile naționale au dreptul la un deputat, eu am fost 12 ani, acum e unul mult mai tânăr și mult mai prolific decât mine, Silviu Wexler, care, printre alte măsuri legislative, a reușit să adopte această lege în quasi unanimitate a Parlamentului Român. Este un lucru extraordinar și ceea ce dovedește că percepția antisemitismului la nivelul clasei politice este mult, mult mai redus decât în alte țări din Europa. Ceea ce nu ne dă dreptul să stăm cu mâinile încrucișate. Și vreau să vă spun că noi avem câteva direcții de acțiune. În primul rând, reacționăm prompt în diferite metode la orice incidente sau posibile atacuri antisemite. Am avut, am reacționat, s-au împuținat foarte mult, am avut nu de mult pentru că l-am văzut și pe Elie Wiesel, la casa Elie Wiesel de la Siget a fost un atac antisemit, antiholocaust. Un nemernic a căutat să distrugă această casă. A fost repede identificat și așteptăm procesul în condițiile noii legi, care vreau să vă spun, eu am lăsat textul în limba engleză, cine e interesat, veți vedea, se preia definiția IHRA, și mai departe se concretizează foarte precis cu ă, măsuri de pedepsire și multe altele. Aceasta este o formă. O altă formă este ceea ce eu numesc o atitudine proactivă față de evrei. Eu nu cred că e suficient să condamnăm. Dar așa cum s-a spus, educație este și educație, dar noi practicăm la Federația Comunităților Evreiești o gamă largă de activități proactive în favoarea noastră și dă rezultate. De regulă, la manifestările noastre, proporția este de cam 70% neevrei și 30% evrei. Deci, eu cred că în arsenalul de instrumente anti, antisemitism trebuie să fie promovarea acestei atitudini proactive de către evrei față sau cerută la neevrei față de evrei. Și în fine, nu vreau să vorbesc mai mult, eh, relația noastră foarte strânsă cu statul Israel. Noi am declarat nu odată că avem o dublă loialitate, cetățean român, dar și cetățean cu mare afiliație la statul Israel, la parcerea noastră ancestrală. Multe evenimente pro-Israel le organizăm în România. Cam atât. Nu vreau să spun mai multe. Veniți să vedeți România, veniți să vedeți cum arată multe din sigănagogile noastre. E drept, am avut o moștenire, singura țară fostă comunistă, cu un patrimoniu de 86 de sinagogi în viață, din care am renovat aproape 20. Vedeți-le și veți vedea ce facem noi în România pentru această atitudine proactivă. Menționez că avem relații excelente cu cultele religioase, cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române și cu alte. Deci, recomand activ, față de tot ce e ură directă față de evrei, dar să creiem prieteni în rândul neevreilor ca să ocolească cândva aceste incidente antisemite. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Much, Mr. Weiner. Um, I would like to call now... Mulțumim foarte mult, domnule Weiner, și acum aș vrea să-l invit pe uh, Jonathan, celălalt uh, reprezentant al uh, comunității, pentru că este cea mai mare uh, comunitate din Europa. Mulțumesc, domnilor și domnilor! Doamnelor și domnilor! Israel, suntem o țară foarte afectată de terorismul uh, islamic și uh, avem și foarte mulți uh, cetățeni care votează extrema dreaptă și poate de aceea eu am venit aici pentru a reprezenta uh, CRIF-ul, reprezent instituția evreilor uh, din Franța, Antisemitismul religios, politic, sistematic uh, trimite mesaje în rândul populației și acum antisionismul este foarte predominant la stânga și sunt lucruri care au fost preluate și de vestele galbene din Franța. Asta amenință viitorul uh, uh, evreilor francezi printr-un complex întreg de uh, fapte interconectate. Antisemitismul a însemnat că în Franța s-a creat o alianță împotriva naturii a uh, comedianului Diodone cu mm, militanți de uh, extremă dreapta, anti, cu promusul și așa mai departe. O alianță foarte ciudată, dar asta înseamnă Uh, sau asta este fața antisemitismului francez astăzi. Și vreau să vă mai spun că pentru extrema dreaptă uh, este foarte clar că în Franța uh, nu există un dialog, adică ei nu, nu pot fi parteneri de dialog, acest front național din extrema dreaptă. Mai mult decât oricând consider că există o comunitate de destin între evrei și Europa. De ce? Pentru că aceste amenințări la adresa evreilor sunt o amenințare comună împotriva democrației însă și a societății democratice. Experții avertizează cum că un nou val de antisemitism în Franța Uh, este uh, generat de conflictul din Orientul Mijlociu și nu este adevărat acest lucru, este o eroare. O parte din societatea franceză consideră că nu Franța trebuie să se ocupe de acest lucru. Politicienii de la stânga sau de la dreapta au înțeles acum că antisemitismul din Franța vorbește sau este emblematic și pentru o anumită față a Franței, pentru că este un uh, Uh, antisemitism jet be jet uh, și amenință practic Franța ca atare. Uh, evreii francezi, ca membri ai comunității evreiești europene, sunt victima sau sunt țintiți, dar de asemenea ei sunt și niște imagini ale Europei liberale pe care unii o urăsc și o vizează noul antisemitism care a apărut la începutul anilor 2000 a, a fost practic un uh, antecedent sau un precedent pentru alte evenimente rasiste, homofobe și așa mai departe care au, s-au dezvoltat și înflorit în anii de apoi. Și bineînțeles că islamismul, uh, terorism, uh, terorist uh, căruia îi se dau răspunsuri pe termen scurt nu înseamnă rezolvarea problemei antisemitismului. Este clar că nicio societate nu poate să lupte singură împotriva acestui flagel al terorismului și nu poate accepta. Însă, haideți să nu privilegiem uh, antiterorismul și să uităm alte probleme din trecut, cum ar fi totalitarismul. Pentru că este foarte important să luptăm împotriva uh, mm, religiei obscurantiste, pentru a lupta împotriva acestor lucruri. În Franța se pune în continuare accentul pe educație, pe secularism, laicitate și gândire critică pentru a lupta împotriva uh, obscurantismului și al antisemitismului de masă. Uh, astăzi musulmanii sunt cei care sunt vizați de o serie de acte similare, dar de fapt lucrurile nu s-au schimbat așa de mult. Trebuie să luptăm împotriva gândirii unice, a totalitarismului pe care islamul radical vrea să îl uh, influențeze și stabilească în Europa libertatea de expresie sau drepturile femeilor sunt peste tot amenințate în Europa, iar Europa trebuie să uh, nu cedeze, să îi uh, expulzeze pe imamii radicali, să închidă moscheile radicale, să elimine de pe internet conținutul plin de ură, să lupte împotriva salafismului și a fraților uh, musulmani, Christian Brotherhood, Muslim Brotherhood. Uh, toate aceste lucruri vor putea să contribuie la reducerea antisemitismului în rândul populației. Bineînțeles că există mai multe forme de acest antisemitism, bineînțeles antisionismul sau negaționismul Holocaustului relativ recente. Trebuie ca lucrurile să semne că Europa este lucidă și că pune lucrurile în context Franța are probleme și cu antisemitismul și cu negarea Holocaustului, dar și cu probleme legate de boicotarea constantă a Israelului. Noi în Franța cerem ca pur și simplu legile existente să fie aplicate. Nu ne plac noile legi, legislații, ci voința politică. Dorim ca legea deci să fie aplicată nu numai împotriva antisemitismului clasic, dar și împotriva antisionismului. Și aș încheia cu un gând ca și evreu născut într-o generație pentru care idealul european era unul firesc, natural, sunt convins că Europa democratică, ca societate, are nevoie de evrei, la fel de mult cum evreii au nevoie de Europa. Destinele noastre de europeni și evrei sunt uh, interconectate. Nu putem să lăsăm evrei singuri în fața valului de antisemitism. Vă mulțumesc foarte mult!